Bună ziua tuturor! Bun venit la această ședință a comisiei noastre și vă, dacă vă mirați ce caut eu aici, eu sunt decanul de vârstă, în absența președintelui și vicepreședintelui. Primul subiect este legat de aprobarea ordinii de zi. Are cineva obiecții? Înțeleg că tăcerea dumneavoastră indică că nu aveți obiecții. Considerăm agenda adoptată. Cel de-al doilea subiect pe ordinea de zi, comunicări ale președintelui. Am de făcut doar o singură comunicare și anume să confirm că avem interpretare în toate limbile astăzi. Mâine vom avea uh, o singură limbă lipsă și vă va anunța președintele care va fi aceasta. Cred că putem, nu avem nici proces verbal, deci subiectul următor pe ordinea de zi este dezbaterea comună privind orizontul 2020 și putem trata subiectul în mai multe blocuri. Primul bloc va fi raportul doamnei Riera Madurel și îi vom da cuvântul raportoare și după aceea doamna Cavaliu va fi cea de-a doua vorbitoare. Și după aceste primele două intervenții vom avea contribuții din partea dumneavoastră și vă avertizez că voi porni ceasul și vă voi sancționa dacă veți avea intervenții mai lungi de două minute. În acest scop, fără să mai întârziem, dacă doamna Riera Madurel este pregătită, îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi face plăcere să vă revăd ca președinte. Îmi amintesc de timpurile de odinioară, dar pentru că nu am mult timp la dispoziție, trec imediat la eh, explicarea unor argumente, motive care ne-au determinat să înaintăm amendamente. Amendamente care se află în fața dumneavoastră în legătură cu propunerea inițială a Comisiei. Bineînțeles că uh, dorim să facem față crizei și um, din momentul în care um, ne-am orientat spre o societate a științei și o dezvoltare a economiei. Este clar că strategia 2020 va avea succes doar dacă sistemul de cercetare și inovare rămâne stabilă. Mai este vorba și de o dotare corespunzătoare umană și financiară. De aceea este necesar ca următorul program cadru să dispună de un buget uh, dublu față de actual. Avem îngrijorări legate de resursele umane, pentru că fără cercetător nu este posibil să dezvoltăm cercetarea, să dezvoltăm inovarea și creșterea economică. De aceea, în raportul nostru am preluat o serie de amendamente care sunt menite să consolideze capacitatea noastră și să stimuleze talentele. Avem și câțiva indicatori pentru resursele umane, pentru că este un aspect esențial pentru a putea evalua orizontul 2020. Un alt argument în numele căruia am acționat este că trebuie să garantăm continuarea acestui lanț Uh, al cercetării și inovării. Trebuie să investăm în cercetarea, uh, uh, inovare și în dezvoltarea economică. Iar noi nu vom putea atinge obiectivele noastre dacă nu se stabilește un echilibru între diversele verigi ale acestui lanț cercetare, inovare, mijloace financiare. Important este să existe și o integrare a acestui ciclu novator. Un management mai bun prin creașterea unor uh, grupuri de uh, conducere cu caracter multidisciplinar. În același timp, trebuie să uh, acordăm atenție capitolului legat de uh, resursele umane. Un alt capitol, excelența în Europa trebuie să fie promovată și talentele de mâine trebuie să fie de asemenea cultivate. Coloana, pilonul, știință și excelență trebuie să facă parte din cel de-al patrulea program. Un alt argument, trebuie să ținem seama de eh, provocările legate de buget. În programul 7 cadru există un accent pe energie și aici bugetul a fost uh, extins. Parlamentul European a solicitat acest lucru uh, prin numeroase rezoluții. De asemenea, obiectivele legate de reducerea bioxidului de carbon trebuie să fie atinse, iar o treime din finanțare în capitolul energie trebuie să fie orientat spre sursele regenerabile de energie. Vreau să spun că acest raport ține seama de prioritățile noastre și de structura pe care a propus-o Comisia. Dar când este vorba despre societatea inclusivă, novatoare, există două capitole. Odată este, trebuie să înțelegem societățile europene, schimbările care se petrec la nivelul societăților. Pe de altă parte, trebuie să stimulăm și să protejăm securitatea și libertatea în Europa, iar științele umane joacă un rol important când este vorba despre societățile inclusive. Prin amendamentele noastre ne dorim și acesta ar fi cel de-al cincelea argument, ne dorim ca acest program cadru, Orizontul 2020, să fie mai bine configurat. Următoarele programe, anterioarele programe cadru, au jucat un rol foarte important în privința științei și tehnologiei europene prin finanțarea unor acțiuni care au uh, stimulat ideile de cercetare excelente și această prioritate o urmărim și prin acest raport. Este vorba de a apăra um, aceste realizări, iar proiectele uh, legate de colaborarea transnațională din acest punct de vedere au fost consolidate. Pentru ca finanțarea să nu se orienteze doar spre marile proiecte și să dezavantajeze proiectele mai mici. Tocmai de aceea noi am solicitat o suplimentare a finanțării pentru acțiunile Marie Curie, pentru proiectele de cercetare, iar o atenție uh, specială acordăm infrastructurilor ele. Uh, e. De asemenea, avem uh, proiecte de cultivare a excelenței, pentru ca ă, rețeaua cercetătorilor în Europa să poată fi consolidată și sprijinită. Mai există și alte trei temeiuri, argumente, dar ă, voi reveni asupra lor la finalul dezbaterii. Doresc însă să mai adaug ceva. Mulțumesc secretariatului, președinte, și pentru activitatea desfășurată și poate în final ă, voi putea să mai interveni. Deci, mulțumesc și secretariatului grupului meu politic, biroului meu pentru ajutorul acordat pentru ca acest raport să se nască. De asemenea, mulțumesc raportorilor din umbră și autorilor avizelor uh, pentru aceste programe. Am avut uh, întâlniri și discuții foarte intense foarte rodnice și am ajuns și la un consens. Ca atare mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru buna colaborare. În fața noastră se află un dosar foarte important și cu sprijinul tuturor cred că vom putea ajunge la un rezultat pozitiv. Și stau la dispoziție celor care doresc să-mi adreseze întrebări. Președintele am căzut de acord să respectăm timpul intervențiilor, va trebui să fiu foarte sever. Doamna Carvalho, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Doresc să mulțumesc și eu colegilor de la bun început, nu cumva ca la final să nu mai am ocazia să o fac. Mai ales raportorii uh, altor rapoarte, raportorilor din umbră și uh, grupului PPE și doresc să mulțumesc și pentru buna colaborare cu Consiliul. Este vorba despre implementarea programului Orizontul 2020 uh, și uh, ține seama de o serie de priorități în aceste domenii. Și au fost prezentate, de fapt, obiectivele de către doamna Madurel Așa cum văd eu lucrurile, contribuția mea la acest raport se bazează pe patru elemente principale. Excelență și o participare extinsă. În ce privește excelența, trebuie să avem în vedere obiectivele 2020, ce înseamnă și atragerea unui număr mai mare de participanți pentru a stimula excelența de-a lungul întregii Europe și pentru a stimula Uh, activitatea de cercetare în baza celor trei piloni uh, ai programului uh, Orizont 2020. Raportul meu include o serie de amendamente care um, se îndreaptă spre stimularea excelenței, de la acordarea de burse până la o schemă de stimulare a proiectelor. Cel de-al doilea element este crearea de sinergii între Orizontul 2020 și fondurile structurale și o serie de măsuri au fost incluse în raport pentru a stimula sinergiile între cele două programe ca de pildă uh, stimularea proiectelor care au fost evaluate pozitiv, care nu au putut să fie finanțate datorită constrângerilor bugetare cofinanțarea uh, follow-up-ului programelor de cercetare Orizont 2020, de pildă proiectele pilot și demonstrative pentru că uh, trebuie să fie uh, utilizate cunoștințele dobândite pentru ca societățile să poată să beneficieze de ele. Iar în ce privește competitivitatea și participarea industriei europene, au fost introduse o serie de amendamente. De pildă, participarea industriei nu trebuie să fie îngustată ă, doar în baza pilonului leadership-ului industrial, ci trebuie să aibă cele, cei trei piloni în vedere. IMM-urile, de asemenea, pot să stimuleze competitivitatea industriei europene și ă, eu am inclus o serie de amendamente pentru a atinge aceste obiective, de pildă crearea unui ă, voucher pentru inovații de asemenea, este vorba despre o coordonare științifică și a leadership-ului în toat, toți cei trei piloni. Câteva subiecte orizontale se află în atenția noastră, de pildă coordonarea științifică în ce privește subiectele care sunt cuprinse în programul uh, Orizont 2020, dialogul între știință și societate, echilibrul între proiectele mari și mici și, de asemenea, utilizarea Um, locurilor de muncă pentru a stimula și atingerea unor uh, subiecte orizontale. Doamnelor și domnilor, uh, dincolo de prioritățile care deja sunt incluse în propunerea Comisiei, am adăugat o serie întreagă de subiecte uh, care sunt, din punctul meu de vedere, deosebit de importante. Și uh, care poate că nu s-au bucurat de accentul cuvenit în propunerea Comisiei. Apa, neutralizatori, inclusiv uh, în combaterea incendiilor pădurilor și uh, o serie de uh, alte sectoare productive. Și aș vrea să subliniez că, în general, în raportul meu, mă aliniez ideilor din raportul Terezei Madurel și am dorit ca știința și societatea să fie tratate împreună, așa cum uh, o fac în, pro, în capitolul 6. Deci doamna Tereza Maturel include aceste aspecte în pilonul 1. Și aștept acum cu interes comentariile colegilor mei și uh, noi am colaborat uh, foarte bine și în trecut, sper să putem continua această tradiție. Mulțumesc foarte mult, doamna Carvalho, și mulțumesc pentru că ați respectat timpul, apreciez acest lucru. Și trec acum la raportorii din umbră și Doamna Del Castillo este prima pe lista mea. Aveți cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu reprezint acum pe raport raportoarea noastră din umbră al PPE, care, din păcate, nu poate fi prezentă astăzi, va fi însă de față mâine în ceea ce la dezbaterea cu privire la participare. Așadar, din partea dânsei următoarea declarație. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Madurel pentru un excelent proiect de raport care abordează o serie de chestiuni importante și se dovedește a fiind o bună bază de pornire pentru dezbaterea viitoare. Aș dori să-mi exprim mulțumirea vis-a-vis -vis de colaborarea excelentă pe marginea acestui dosar. În ultimele câteva luni, Parlamentul a dezvoltat o abordare coerentă vis-a-vis -vis de principalele chestiuni incluse în Orizont 2020. Dar și mai important, am elaborat uh, idei cu privire la rolul crucial pe care noua politică de cercetare și dezvoltare va trebui să o joace pentru viitorul Europei. De aceea salut uh, solicitarea doamnei Madurel uh, care vizează dotarea cu 120 de milioane de euro pentru acest program. Și alte aspecte trebuie salutate, și anume mai bună integrare a, acestui, a acestei tematici în ceea ce privește provocările societale. Apoi se pune accentul pe siguranță și securitate, dar și asupra provocărilor actuale, societale și economice. Europa trebuie să întâmpine aceste probleme cu un buget corespunzător. Același lucru este valabil și pentru temele care vizează excelența. Aici trebuie extinsă participarea în cadrul Orizont 2020 și acest lucru nu va putea funcționa decât cu un efort puternic din partea statelor membre și a regiunilor. Totuși, Orizont 2020 trebuie să ofere instrumentele corecte pentru a promova excelența științifică și inovarea acolo unde acestea <clears throat> există. În plus, Europa trebuie să-și dezvolte întreg potențialul inovator al uh, societății sale, altfel nu vom mai putea juca un rol important pe viitor. Accentul pus de doamna Madurel pe aceste aspecte trebuie susținut din aceste motive. Pe de altă parte, îmi cer scuze, spune vorbitoarea, um, o reprezentare pe colega Eller. Din păcate, nu s-a pus accentul suficient în ceea ce privește provocările cu care se confruntă cercetarea și dezvoltarea în Europa. Ar mai fi și alte lucruri de menționat, dar mă voi opri aici și poate voi avea posibilitatea să mai fac câteva comentarii mai târziu. O ultimă declarație Parlamentul European trebuie să repună la locul care îi se cuvine programul 2020 și nu doar în contextul uh, actualei crize economice, ci și în contextul dezbaterii cu privire la creștere economică. Mulțumesc! Poate că veți avea ocazia să mai interveniți o dată și viitor. Dau acum cuvântul doamnei Hall, circa două minute. Mulțumesc! Eu vorbesc în locul doamnei Ketia Hansen, care din nefericire întârzie din cauza cursei sale aviatice. Aș dori să spunez 3-4 chestiuni. Orizont 2020 nu este un program care se referă doar la cercetare, ci și la inovare. Domnul Hansen este preocupat de tendința de a muta accentul <clears throat> de pe activitățile uh, care sunt apropiate de piață spre cercetarea fundamentală. Atât cercetarea cât și cercetarea fundamentală sunt importante și avem nevoie de această abordare integrată. În al doilea rând, Consiliul propune împărțirea provocării numărul 6 în ceea ce privește provocările societale în două. Domnul raportor Ondi consideră că această împărțire este nefericită, pentru că această separare riscă să piardă din vedere perspectiva importantă a științelor sociale asupra societății. Am văzut că, de pildă, după Fukushima, uh, există și aspecte de mediu care vizează securitatea. Și dacă separăm cele două elemente, riscăm să uh, ne concentrăm doar asupra tehnologiei și nu, am putea pierde din vedere uh, factorul uman atunci când vorbim de mediu. În al doilea rând, raportorul din umbra ALDE este de acord cu principiile de a de destina 15% din buget cu o destinație fixă, însă nu este sigur în ceea ce privește procentajul. Pentru noi important este să existe un program cadru care să fie simplificat și să permită mai ușor participarea IMM-urilor. Dânsul recunoaște importanța IMM-urilor în acest uh, proces, însă nu este convins că destinarea unui procent de buget anume ar fi soluția. Apoi, destinarea unui procent de două treimi uh, din buget pentru energiile regenerabile. Noi am uh, văzut și uh, din propunerea Comisiei pentru 2050 că energiile regenerabile joacă un rol important pe toate planurile, așadar trebuie să susținem acest demers. Mulțumesc foarte mult! Următorul pe list, următoarea pe listă mai este doamna Ford. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc ambelor raportoare pentru eforturile făcute și pentru abordarea deosebit de inclusivă de care au dat dovadă și numeroasele întâlniri pe care le-am avut. Aș dori să evidențiez excelența, uh, ratele de finanțare, accesul uh, deschis ca priorități. Scopul este de a finanța cea mai bună cercetare și inovare în Europa. Chestiunea extinderii participării este foarte importantă, însă nu ar trebui să se facă în detrimentul excelenței științifice. Știu că dumneavoastră ați inclus uh, noi titluri în ceea ce privește extinderea participării și uh, <clears throat> a excelenței. Aș prefera însă uh, abordarea Carvalho, atât uh, din perspectiva modului în care este încadrată în program, cât și uh, din perspectiva utilizării fondurilor de coeziune și altor fonduri într-o manieră sinergetică pentru a atinge obiectivele ambițioase ale acestui program. Abordarea doamnei Madurel de a include participarea extinsă în pilonul de excelență, cred că ar putea uh, Uh, reduce excelența și nu cred că este în interesul nimănui acest lucru. Există și alte modalități de a face acest lucru cu o mai bună coordonare între diferitele politici. În ceea ce privește finanțarea în general, din uh, factorii de interese cu care uh, m-am întâlnit, cu toții vor uh, bani mai mulți, indiferent de sector. Cred că trebuie să avem, uh, să dăm dovadă de anumită flexibilitate pentru că știm cu toții că pe viitor vor apărea și noi provocări și ceea ce poate este adevărat astăzi, poate nu se mai potrivește în 2018. În special în ceea ce privește chestiunea unei mai mari participări din partea IMM-urilor, am spus întotdeauna că acest lucru se poate atinge prin intermediul simplificării, însă mi-am dat seama că multe state membre care își doresc mai multă excelență menționează proiecte pentru IMM-uri ca o manieră de a susține IMM-urilor. Așadar, o parte ar putea fi simplificarea și altă parte proiecte dedicate acestora. În ceea ce privește accesul deschis, susțin acest principiu, în special în anumite domenii de cercet ale științei. Însă acest lucru trebuie făcut într-o manieră sustenabilă, fără a limita modelele de afaceri, pentru că lucrarea lucrările publicate adaugă importanță științei. Așadar și costurile de publicație ar, ar trebui acoperite din altă parte. Și aici, așadar, ar trebui să dăm dovadă de flexibilitate. Mi-am dat seama că doamna Medurel sugerează noi organe de coordonare. Cu toții ne dorim mai mult bună guvernanță, dar nu neapărat mai multă birocrație. Sigur, în ceea ce privește implicarea femeilor, uh, și aici avem nevoie de mai multe femei în posturi de conducere. Cred că uh, aceste lucruri s-ar putea fi grupate într-o singură parte a textului pentru a fi mai expresivă ideea. În primul rând, rând, trebuie susținută abordarea cu privire la femeile care se reîntorc după o pauză în carieră. Mulțumesc foarte mult. Parcurg lista cu raportorii din umbră. Doamnă Matias, sunteți printre raportorii din umbră. Doriți să interveniți acum? Dacă da, aveți două minute la dispoziție. Mulțumesc. Domnule președinte, și eu aș dori să încep prin a mulțumi colegilor pentru eforturile făcute. Este un, un prim schimb de vederi pe marginea acestor două rapoarte, dar uh, devine deja clar faptul că cele două rapoarte se îmbină foarte armonios. <clears throat> și s-au făcut foarte multe eforturi pentru a ajunge aici. Există câteva întrebări pe care aș dori să le ridic în discuție. Aș dori să susțin propunerile făcute. Per ansamblu, cele două raportoare au reușit să vină cu propuneri care ne vor permite să acordăm Uh, cercetării și inovării europene un loc central, ceea ce va fi benefic pentru depășirea crizei pe care o traversăm în momentul de față. Trebuie să avem în vedere și dimensiunea umană, pentru că nu este cercetare fără cercetători un alt aspect în ceea ce privește continuitatea uh, cercetării și aspectele uh, so- care țin de societate, dacă trebuie și ele incluse aici. Cred că cu propunerile raportoarelor nu riscăm să facem din cercetare un aspect care să se lege neapărat de securitate, dar și științele sociale uh, sunt importante pentru modelare societăților noastre și în ceea ce mă privește, acestea ar trebui să facă parte integrantă din prioritățile noastre. Permiteți-mi să mai fac două, trei comentarii succinte vis-a-vis -vis de chestiuni care până acum nu au fost neapărat abordate. În primul rând, nevoia de o pentru o distribuție corespunzătoare a infrastructurii. Este un aspect crucial. Pe, pentru a avea un proiect uh, la nivelul întregii Europe, trebuie să facem în așa fel încât uh, toate statele membre, toate instituțiile să beneficieze de infrastructură, astfel încât să uh, poată contribui. Sigur, nu se poate face peste noapte acest lucru. Apoi, o mai bună coordonare între cei trei piloni este necesară, pentru că altfel riscăm să avem trei programe care se derulează în paralel. În schimb, avem nevoie de o abordare generală pentru toate. Iar în ceea ce privește participarea IMM-urilor, sunt uh, de acord în mare cu ceea ce se propune, deși am anumite îndoieli în ceea ce privește instrumentele în cauză însă nu voi intra în mari prea multe detalii aici și, așa cum vă spuneam, aspectul resurselor umane este unul crucial. Președintele, mulțumesc. Trec acum la uh, vorbitorii care s-au înscris, domnul Vidal Quadras, domnul Zucalas, uh, doamna Nibler și doamna Grostet a fost adăugată. Chiar dacă nu dăm neapărat întotdeauna cuvântul doamnelor mai întâi. Asta este ordinea în care v-am remarcat. Domnul Vidal Quadras. Mulțumesc, domnule președinte. Evident și eu vreau să încep prin a mulțumi raportorilor pentru activitatea depusă. Programul Orizont 2020, evident că se bazează pe complexitatea nevoii de abordare a mai multor programe într-o uh, sing- sau sub o singură umbrelă. Și evident nu a fost ușor să fie armonizate diferitele interese care uneori sunt conflictuale. Prin urmare, am să mă axez pe raportul doamnei Riera, care acoperă multe dintre dorințele pe care noi le-am exprimat atunci când s-a discutat pachetul 2020, Orizont 2020. Mă bucur să văd că domnia sa a subliniat importanța participării IMM-urilor în cercetarea europeană și că subliniază că cel puțin 15% din bugetul total trebuie să fie alocat acestora. Dacă vrem să îndeplinim obiectivele Orizont 2020, ne reamintește doamna Madurel, trebuie să oferim stimulente cercetătorilor noștri să rămână în Europa și chiar să atragem talente din afară să vină să lucreze în Europa. De asemenea, ne-a vorbit despre faptul că Parlamentul trebuie să fie informat de comisie cu privire la modul în care este implementat programul și a subliniat aspecte care țin de sinergii și complementaritate între politicile de coeziune și acest program și, de asemenea, rolul important pe care autoritățile locale și regionale îl pot juca în construirea zonei europene de cercetare. Doamna Madurel trebuie să încerce să evite defalcarea diferitelor aspecte în funcție de administrației. Raportul doamnei Cavalio are 5 puncte și abordarea este mai mult sau mai puțin uh, similară cu cea a doamnei Madurel. Vorbește despre o mai bună coordonare între fonduri structurale și Orizont 2020, despre nevoia ca industria europeană să participe, subliniind importanța mm urilor și sprijinul pe care îl poate acorda acestei zone europene de cercetare. Mulțumesc, domnul Sucalas, acum două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și eu raportorilor. Câteva observații aș avea de făcut. Foarte scurt. Am ascultat intervenția doamnei Madurel și sunt de acord cu afirmația domniei sale că trebuie să ne asigurăm că um, programul se bucură de o finanțare adecvată. Am început la 100 de miliarde, am coborât la 80 și evident că vor apărea probleme. Nu putem avea o politică centralizată în cercetare și inovare dacă nu putem oferi fonduri adecvate care să sprijine uh, punctul de vedere și valorile europene. După părerea mea, finanțarea insuficientă a activității de cercetare nu este o rezultantă a crizei economice. Mai degrabă, criza este un rezultat al faptului că nu am reușit să atingem acel 3%. Ia imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă reușeam acest lucru. Acum privim către 2020 și trebuie să dăm dovadă de strictețe și fermitate dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele din orizont 2020. Europa, după părerea mea, vrea să concureze uh, la nivel global, mondial în ceea ce privește cercetarea și inovarea. Și asta înseamnă că trebuie să facem eforturi să înțelegem cât de important este acest obiectiv și ce trebuie făcut în acest sens fondurile structurale nu sunt întotdeauna folosite în cel mai adecvat mod în statele membre și cred că ar putea fi folosite într-un mod transsectorial în orizont 2020 dacă vrem să avem și producție și consum de cercetare și dezvoltare, cum îmi place mie să numesc acest lucru. Având în vedere rezultatele obținute în domeniul cercetării, ar trebui să ne gândim și la aspectul care ține de accesul deschis, adică dreptul cetățenilor de a avea acces la rezultatele activității de cercetare finanțate din banii lor. Mulțumesc, spune domnul președinte. Îmi pare rău că trebuie să vă grăbești. Știu că e frustrant, dar avem puțin timp la dispoziție. Doamna Del Castillo. Da, domnule președinte, mulțumesc. Foarte scurt și eu, având în vedere că am intervenit deja, însă aș avea trei aspecte de adăugat în numele colegilor mei. În primul rând, eu personal aș vrea să felicit raportorul și raportorii din umbră care au făcut o treabă foarte bună și vreau să mă refer la două chestiuni concrete. În primul rând, cooperarea internațională. Raportorul a prezentat această chestiune ca una transsectorială, care ar trebui să se regăsească în toți cei trei piloni ai programului Orizont 2020. Cred că pentru a putea consolida această strategie, pentru a putea promova, trebuie să încercăm să definim care este procentul minim de acțiuni care trebuie întreprinse, astfel încât să nu avem uh, aceste formulări generale, ci niște elemente mai concrete. Cred de asemenea că ar fi util să lucrăm la instrumentele acestea și să le integrăm în structurile paneuropene care există. Dacă am reușit să facem acest lucru, cred că activitatea de cercetare europeană ar fi îmbunătățită și asta ar ajuta și sectorul public. Cam atât și o să mai intervin mai târziu. Mulțumesc! Felicitări pentru că ați respectat timpul. Doamna Nibler, acum aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, și eu doresc să fac câteva observații și aș începe uh, să adresez mulțumiri raportoarei, colegei Riera Madurel, dar și colegei Carvalho, pentru că au abordat cele mai importante subiecte și au atras atenția asupra domeniilor pe care dorim și noi să le discutăm în Parlament. Eu sunt în principiu pentru propunerea comisiei, o susțin foarte mult, orientarea principială este binevenită, dar și inclusiv în ce privește unificarea programelor de de cercetare, cred că este foarte bună. Este uh, o propunere foarte bună făcută din partea Comisiei. Dar am câteva uh, întrebări sau nelămuriri și ar fi bine să discutăm uh, în Comisia noastră despre ele rata unică de stimulare a întreprinderilor uh, mici, a industriei, uh, întreprinderilor private, dar și al centrelor de uh, cercetare universitare. Care sunt din acest punct de vedere ratele de stimulare, indiferent ce tip de instituție va fi beneficiară, pentru că în practică tocmai industria este cea care va avea de câștigat din aceste sume, în timp ce um, instituțiile de cercetare s-ar putea să um, fie restricționate. Și acest lucru nu ar fi drept, uh, pentru că Eh, este vorba eh, de, inclusiv despre o rețea internațională europeană care să eh, poată să se realizeze prin aceste programe care urmează să beneficieze de finanțare. Deci m-ar interesa să știu ce gândesc și colegii în legătură cu aceasta cota de eh, stimulare inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii. Este vorba de 15% și mă întreb, nu poate fi majorat acest procentaj? Și eh, aș dori să mă mai refer la eh, patrimoniul cultural în domeniul cercetării, pentru că eu cred că am uitat de el și cred că ar trebui să fie inclus. Și în acest sens voi face și propuneri de amendament. Mulțumesc. Doamna Grostet. Next, you have the floor. Aveți cuvântul, doamna Groste, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu foarte rapidă. În ceea ce privește raportul doamnei Maturel, acesta conține elemente foarte bune. Aș vrea să se insiste mai mult însă pe excelență, care este indispensabilă în Europa. De asemenea, existența unor fonduri de excelență trebuie să fie susținută 100% dorința de a simplifica lucrurile pentru a permite IMM-urile să se implice mai mult și să participe mai mult. E o idee bună. Trebuie să vedem cum vom și reuși acest lucru. Aș vrea să-mi exprim și o părere de rău și anume cooperarea internațională nu prea este menționată în raportul doamnei Madurel, lucru regretabil, fiindcă este important, cred eu. E important ca asta să facă parte din preocupările noastre și să intre în uh, activitatea de cercetare privind lupta împotriva bolilor infecțioase, de exemplu, în țările în curs de dezvoltare. Aici există, într-adevăr, strategii care trebuie dezvoltate. Raportul doamnei Carvaio acum și aici am un regret și anume că domeniul sănătății nu este nu are o pondere suficient de importantă. Din fericire există amendamente, o serie de amendamente care încearcă să repare acest scăpare, să spunem, să nu uităm și inovarea în acest domeniu este esențial, așa cum este esențial să uh, păstrăm bugetul, cei 3%, din PIB pentru cercetare și dezvoltare sunt absolut uh, esențial, mai ales având în vedere nivelul uh, insuficient de investiții. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Royal, aveți cuvântul. Două minute. Domnule președinte, este pentru mine o plăcere să pot lua cuvântul în timp ce dumneavoastră conduceți această ședință. În legătură cu cercetarea, vreau să fac următoarea observație. Dacă este corect că mijloacele financiare sunt limitate și că noi vrem cu mijloacele financiare limitate să stimulăm cercetarea și să ajungem la excelență, așa cum uh, folosești stropitoarea pentru a stropi întreaga Europa, mă întreb ce facem pentru acele teritorii teritorii în care nu există asemenea centre de excelență. Și um, am încercat să um, mă întreb dacă nu există o posibilitate de a finanța o competiție în care o inițiativă excelentă să se asocieze cu o instituție de cercetare dintr-un teritoriu care este mai puțin dezvoltat Eh, iar eh, în felul acesta acea instituție să beneficieze datorită stimulării ideii excelente, proiectului excelent de Um, mijloace financiare. Pentru că a stimula excelenta în acele regiuni în care astăzi este uh, încă necesar să dezvoltăm știința ar fi esențial și am putea în felul acesta să ajutăm și pe colegii din statele membre care nu beneficiază de fonduri suficiente pentru acest domeniu, dar care în felul acesta într-adevăr, ar putea să beneficieze de stimularea unor idei uh, deosebite. Nu am proceda în felul acesta prin a stropi uniform uh, toate regiunile, ci uh, a accentua um, interesul nostru asupra celor mai puțin dezvoltate. Mulțumesc foarte mult. Skinner, you said you only wanted... Domnul Skinner. Thanks very much to the Mulțumesc foarte mult uh, raportorilor pentru aceste documente. Nu sunt de acord cu toate comentariile pe care le-am auzit până acum, din păcate. Într-adevăr, locuri de muncă și creștere reprezintă idei bune, dar trebuie să avem în vedere inovarea. Uh, nu putem să ne îndepărtăm de această idee și raportoarele au spus foarte bine acest lucru. În ceea ce privește cercetarea fundamentală sau de bază, uh, dacă n-a fost suficient spusă, repet și eu asta, s-ar putea să fie în scădere și um, rea locuri de muncă um, dacă rezultatele nu sunt puse în aplicare. Deci trebuie să fim foarte atenți când promovăm ideea cercetării de bază. Cercetarea de bază e importantă, dar nu asta vrem să realizăm aici. E vorba de nivelul uh, de excelență și apropierea de piață. Articolul 6 în raportul Terese e un aspect asupra care i-am atras atenția, deci știe acest lucru și mi-a spus că va încerca să um, reflecteze lucrurile cât mai bine posibil. Sper că mi-am respectat minutul. Da, chiar v-ați fi lăsat să mergeți puțin mai departe, dar foarte bun că v-ați oprit. Bun, acum um, raportoarele. Raportorul pentru actualul program cadru, domnul Buzek, este invitat să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că discutăm uh, această propunere foarte interesantă pentru cel de-al optelea program cadru cu acest nume măreț, Orizont 2020. Felicitări raportoarelor, ambelor raportoare. Au făcut o treabă foarte bună, au redactat niște rapoarte excepționale. Am întrebări concrete către Consiliul și Comisie care sunt reprezentate aici. Unul dintre cele mai importante subiecte acum șapte ani a fost diseminarea excelenței și extinderea participării. Extinderea participării înseamnă, sigur, să nu facem acest lucru în detrimentul excelenței. Totuși, nu am înregistrat prea mari succese în acest domeniu în cel de-al șaptelea program cadru și există niște propuneri concrete care au fost menționate astăzi aici și acum câteva săptămâni și asta este întrebarea pentru reprezentanții Consiliului și Comisiei. Aceste propuneri le-am menționat doar pentru că uh, sunt bine cunoscute. În primul rând, sinergia între Orizont 2020 și fonduri structurale, specializare și parteneriatul cunoașterii. În al doilea rând, cercetare, infrastructură pentru cercetare, acces deschis, liber și um, eticheta de excelență. Acestea sunt niște propuneri care există. Numărul 3 proiecte de mici dimensiuni și dimensiuni medii. Mă refer aici la întreprinderi, la IMM-uri, cum să le ajutăm și cum să oferim sprijin unor astfel de proiecte pentru a le extinde. Și patru, în final, formula pentru costurile pentru uh, per unitate, foarte importante pentru mobilitatea cercetătorilor la fel ca și în cazul programelor, programei de mobilitate, Marie Curie, de exemplu. Dacă ne-ați putea răspunde la aceste întrebări, am aprecia. Mulțumesc, domnule Buzec. Cu toții ați avut intervenții foarte um, bine uh, limitate în timp. Sper că v-am speriat suficient. Și acum pot să ofer raportoarelor timp pentru intervenții suplimentare, dacă doresc. Doamnă Carvaio, vreți acest lucru? Doamna Madurel, același lucru este valabil și uh, dintre dumneavo- dumneavoastră, dar deja în intervenția inițială ați folosit mai mult timp. Ciertamente vamos a tener... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc de altfel să economisim timpul, dar mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această dezbatere Mulțumesc pentru toate contribuțiile, pentru interesul manifestat și voi ține seama de toate sugestiile făcute. Am avut de altfel ocazia și de a purta cu dumneavoastră direct un dialog în um, elaborarea în continuare a raportului. Voi ține seama de toate observațiile. Am stat de vorbă și cu raportorii din umbră și cu doamna Carvalho de altfel și uh, ordonarea a fost foarte bună, colaborarea a fost foarte bună. Doamna Stiliu a vorbit și în numele domnului Ehler și a menționat o serie întreagă de aspecte pe care eu le-am discutat și cu domnul Ehler, dar a atras atenția și asupra importanței bugetului dispunem de fonduri suficiente pentru a putea stimula programul Orizont 2020, iar acest lucru este esențial dacă dorim să transpunem în practică această strategie. Nu vreau să intru în amănunte, dar cred că eh, pentru noi toți eh, acest lucru trebuie să fie clar. În ce privește problemele de gen, este unul din elementele pe care nu le-am putut menționa în intervenția mea inițială, Bineînțeles că dorim să uh, punem în valoare caracterul exemplar al acestui program și uh, asta o vom face și în amendamentele noastre. Programul Orizont 2020 ar trebui să fie un pas suplimentar pentru a da un bun exemplu în acest sens. Și cred că tocmai de aceea este atât de important să um, mizăm pe egalitatea de șanse uh, și din perspectivă de gen să uh, creăm perspective suplimentare um, pentru femei și de asemenea de a intensifica cercetarea în probleme care sunt uh, specifice problematicii de gen. Aș dori să mă refer și la faptul că am introdus un articol nou care ne permite să transpunem în practică accesul publicului larg la documente și uh, să publicăm rezultatele cercetării. Deci acces direct pentru proiectele finanțate în cadrul programului Orizont 2020. Sigur că uh, mi-ar face mare plăcere să mă refer la toate intervențiile din dezbaterea de astăzi, dar nu am timpul necesar la dispoziție. Vreau să-i asigur pe toți că i-am ascultat cu mare atenție, că țin seamă de uh, ce au spus colegii. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și Uh, și, noi suntem uh, dispui să discutăm și bilateral lucrurile. N-ai da cuvântul doamnei Carvalho. Vreau să informez uh, pe colegi că abia la finele celui de-al treilea bloc al acestei dezbateri vom da cuvântul și reprezentanților Comisiei. Deci, în final, Comisia ne va putea spune punctul de vedere în legătură cu cele trei blocuri. Doamna Carvalho, acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii. Nu voi, rea, voi reacționa acum la toate uh, spusele. Doresc să fac o mică sinteză, poate. Mulți colegi au vorbit despre extinderea participării este un subiect căruia eu i-am acordat o atenție deosebită și uh, președintele Buzek a spus uh, că în uh, propunerea comisiei noi ne-am dorit un mai mare echilibru în ce privește proiectele mari și proiectele mici. Domnul Uh, rol, de asemenea, a făcut o propunere care mi se pare a fi o inițiativă foarte fericită și în cea de-a doua etapă a amendamentelor vom ține seama de ea. Iar în ce privește cooperarea internațională, uh, uh, în raportul doamnei Madurel, poate lucrurile nu sunt atât de amănunțit prezentate, dar în raportul meu da, și sunt oferite o serie întreagă de exemple, uh, cooperări bine țintite cu parteneri cheie din domeniul energetic cu Brazilia, Uh, de asemenea uh, boli uh, care sunt provocate de sărăcie în țările în curs de dezvoltare, cooperarea tehnologică cu Statele Unite, cu Africa de Sud, cu Australia. Deci um, am pus accentul cuvenit pe cooperarea internațională. Iar în legătură cu alte subiecte legate de sănătate, de pildă, Um, nu am primit multe amendamente pe acest uh, subiect, dar poate tocmai pentru că în raportul meu uh, pun accentul pe uh, cooperarea cercetătorilor europeni în ce privește aspectele medicale și sperăm să putem coordona din punct de vedere științific mai bine ceea ce se întâmplă în, pe plan european în ce privește îngrijirea sănătății, să schimbăm informațiile, um, să facilităm facilităm schimbul de informații al cercetătorilor uh, care lucrează în acest domeniu, nu doar în cadrul proiectului Orizont 2020, dar creând și punți uh, de acces spre ceea ce uh, s-a realizat în statele membre și cred că aceste demersuri se vor concretiza în acțiuni foarte pozitive pentru cercetători. Dar sunt dispusă să Uh, țin seama și de uh, amendamente în legătură cu acest domeniu. Mulțumesc tuturor pentru comentarii. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții și încheiem aici dezbaterea în legătură cu primul bloc dezbaterea noastră pentru astăzi și pentru uh, respectarea timpului. Și trecem acum la cel de-al doilea bloc în ce privește cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiei și dau cuvântul acum uh, doamnei uh, Matias, uh, oferindu-i 5 minute, sper să se poată încadra pentru a ne pune în temă. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, vreau să spun că mulțumesc tuturor colegilor pentru uh, acest schimb de vederi. Vreau să uh, spun că este vorba despre o propunere care se articulează în baza propunerii făcute de domnul Lambert, modificarea regulamentului în ce privește centrele europene uh, pentru inovare și tehnologie. Este vorba despre agenda în domeniul inovației și tehnologiei. Există și o chestiune de formă și o chestiune de conținut. Propunerea Comisiei se bazează inclusiv pe aprobarea unei anexe. Opțiunea mea a fost să încercăm să stabilim anumite articole cheie strategice care să ne permită să progresăm în agenda noastră, astfel încât să putem uh, pune accent pe preocupările noastre uh, deosebite în domeniul inovării și tehnologiei. Și Ceea ce își propune raportul este că până acum nu am avut un institut care să se diferențieze de cele care acționează deja în domeniul TIC sau în schimbărilor climatice. Noi ne dorim să dispunem de un buget de 3,2 miliarde de euro și să susținem această inițiativă și uh, nu ne dorim ca de fapt cele trei uh, organisme pe care le-am menționat deja să fie uh, puse la un loc este nevoie de un organism care să ne permită să uh, facem o legătură între sfera industrială, academică și de cercetare. Și uh, noi am putea, uh, pentru că ne bazăm la 25% finanțare din bani publici și dacă am beneficiat și de 25% finanțare din partea industriei, cred că acesta deja ar avea Uh, un efect stimulativ. Uh, noi am putea în felul acesta să determinăm o dezvoltare a economiei. Deci, dacă am uh, dispune de acest institut care ar aborda aceste obiective și dacă s-ar putea concentra pe uh, formare profesională și pe un uh, program întreg de burse uh, de formare profesională legate de, uh, acest, de dezvoltarea sectorului uh, inovării și tehnologiei Um, și am cunoaște posibilitățile de finanțare, de finanțare acestor programe, am putea crea garanții că, pentru ca tinerii oameni de știință să poată fi cuprinși în aceste programe. De asemenea, am putea să încercăm să creăm garanții pentru ca acești um, oameni să fie um, în același timp angajați după aceea mai târziu am putea de asemenea să atragem și IMM-urile la finanțare. Aceasta ar putea să fie ă, principala noastră preocupare. Deci trebuie maximă atenție și să avem măsuri și strategii adecvate pentru ă, ca aceste organisme inovate viitoare să fie plasate mai echitabil pe întregul teritoriu al Europei și nu să uh, funcționeze doar într-un număr mic de țări. Sigur că ne aflăm la începutul acestui proces, dar trebuie să creăm și o extindere geografică a rețelei. Iar uh, Institutul European pentru Inovare și Tehnologie uh, trebuie să uh, vedem care ar putea, care ar putea să fie impactul său, pentru că poate că uh, nu a dispus de toate elementele pe care noi ni le-am fi dorit a fi esențiale pentru stimularea tehnologiei și inovației pe plan european. Deci sunt de acord cu ceea ce se a spus în rapoartele dedicate orizontului 2020. Uh, este nevoie de o infrastructură pentru Institutul European pentru Inovare și Tehnologie. Deci eu cred că atât Comisia cât și um, EIT-ul ar trebui să um, se gândească la posibilitatea um, ca Strasburgul să devină sediu pentru uh, institut. În clipa de față, Strasburgul este privit de către cetățenii noștri mai mult ca o problemă decât ca o soluție. Eu cred că institutul ar trebui uh, să stimuleze uh, programele care să uh, evidențieze faptul că dorim să creăm o valoare adăugată în domeniul inovației și tehnologiei pe plan european. Trebuie să vedem care trebuie să fie casa adecvată pentru institut. Sigur, Strasburgul este un oraș foarte frumos și, și poate dacă Strasburgul ar putea deveni capitala inovării și tehnologiei în Europa, am face ceva bun pentru Europa. Trebuie să ă, ne gândim de fapt că cetățenii percep negativ faptul că noi dispunem de acele minunate clădiri de la Strasburg pe care le folosim doar trei zile și jumătate pe lună. Eu cred că noi trebuie să transmitem uh, cetățenilor o imagine uh, realistă legată de preocupările noastre și acesta este propunerea pe care eu o fac, chiar dacă se pare că transpunerea în practică ar putea să fie dificilă, dar să ne gândim că ne dorim de fapt să creăm un pol uh, pentru viitorul științei și tehnologiei și inovării în Europa. Deci am uh, dorit uh, să spun acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, v-am uh, permis să vă continuați expunerea pentru că nu doar susțin Um, ideea dumneavoastră și în felul acesta poate că noi n-ar mai trebui să facem naveta la Strasburg în fiecare lună. Domnul Lambert, aveți cuvântul pentru 5 minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns așa târziu. A trebuit să mai trec și pe la Econ. Nu, pierdut vremea la cafenea. Nu voi încerca să explic raportul meu pentru cea de-a șasea oară, așa nu voi explica ceea ce am încercat să fac în raportul meu, pentru că cred că raportorii mei din umbră îmi cunosc deja ideile foarte bine. Doresc însă să subliniez câteva idei pe marginea întregului pachet care apar, le puteți vedea în raportul meu și care sunt motorul întregii um, strategii. În primul rând, permiteți-mi să spun că din exterior este greu să-mi imaginez o, o o problemă cu raportorii mei din umbră, deci aș prefera să fiu un uh, acord în sentimentul lor, în procent de 90%, mai degrabă decât invers. În primul rând, trebuie să punem accentul pe competitivitate. Uh, Uh, asta și în ceea ce privește modul în care sunt alocați banii europeni și am menționat acest lucru și în raportul meu cu privire la EIT. Și așadar ar trebui să vedem uh, proiectele uh, cele mai bune și acestea să concureze între ele pentru fonduri. Apoi, în al doilea rând, este vorba și de efectul de pârghie și cred că am discutat acest lucru și cu Cristian în cursul uh, reuniunii raportorului în umbră de săptămâna trecută. EIT este uh, bun pentru că oferă această posibilitate de efect de pârghie, 25% EIT, 75% restul, însă am dorit să vedem astfel de exemple mai des pentru întregul program. Așadar, vreau să văd că intră bani în aceste programe și din surse non-UE, și din pro programele statelor membre, dar și din programe neguvernamentale. Așadar, dacă aceste programe sunt finanțate doar de UE, uh, s-ar putea să fie percepute ca fiind nevaloroase. De aceea, eu îmi doresc ca un euro din uh, fonduri comunitare să atragă mai mulți euro din alte surse. În ceea ce privește IMM-urilor, noi suntem printre cei care își doresc o cotă mai largă de participare reală a IMM-urilor și Uh, ne încadrăm și noi uh, în rândul celor care doresc să ridice acest uh, plafon de la 15 la 20%. Și ca fiind cineva care am lucrat în sectorul privat, având de-a face cu IMM-uri și cu multinaționale, e clar că nu se lucrează în același fel cu aceste entități. Nu se vorbește cu un IMM la fel cum vorbești de pildă cu IBM. Și de aceea IMM-urile trebuie să aibă un instrument dedicat în care să vorbim limba acestor IMM-uri. Și sigur că există și o limbă dedicată multinațională care, de asemenea, țin în jurul lor alte IMM-uri. Trebuie spus și asta. Apoi, ne dorim să vedem mai mult această idee uh, a îmbinării științelor sociale aici. Știm că avem această provocare societală. Fiecare astfel de provocare provocare societală are nevoie de o abordare sistemică care combină tehnologia cu modele de afaceri inovative, astfel încât uh, să uh, găsim soluții care să funcționeze. Tehnologia singură nu reprezintă o soluție, ci o combinație a tuturor acestor aspecte. Dacă ne dorim reducerea consumului de energie sau a deșeurilor alimentare, sigur, Uh, tehnologia trebuie să găsească anumite uh, soluții, dar trebuie să urmărim aceste modificări pentru a furniza rezultatele efective. Așadar, avem nevoie de ingrediente ale uh, științelor sociale în parcursul pe care ni-l dorim pe viitor pentru a aborda diferitele provocări. Apoi, un alt instrument important. Într-o societate deschisă, cunoștințele uh, se reprezintă curg liber. Ar trebui însă să uh, facem eforturi pentru a pune aceste informații la dispoziție, pentru că uneori sunt alții cei care uh, găsesc diferitele informații și le pun cap la cap și găsesc până la urmă soluția. Noi trebuie, uh, nu vreau să zic că informațiile trebuie să fie disponibile gratuit pentru toată lumea, însă trebuie să găsim anumite reguli uh, care să încurajeze fluxul liber al uh, cunoștințelor în cadrul societății. Aș dori apoi să mai adaug ceva cu privire la cea de-a șasea provocare în ceea ce privește societățile sigure. Știu că unii dintre dumneavoastră doriți să facă mai multe în ceea ce privește securitatea, apărarea și inovarea. Permiteți-mi să spun foarte clar că nu sunt naiv și nu cred că există vreun motiv pentru care industria europeană să nu puncteze în aceste domenii, dar nu e vorba doar de competitivitate aici. Eu sunt în favoarea unei Uniuni Europene uh, care să aibă competențe și în ceea ce privește apărarea, dar în momentul de față aceste sunt uh, competențe naționale și de aceea trebuie finanțate din bugete naționale. În momentul în care competența se transferă la nivel UE, voi fi gata să <clears throat> aloc uh, bani și pentru uh, apărare. Dar nu avem atâtea fonduri la dispoziție. Și, practic, nu vreau să încep să rezolv uh, problemele naționale utilizând banii UE. Dacă anumite uh, state au probleme în finanțarea campionilor lor în domeniul apărării, este problema lor. Trebuie să-și găsească propriile soluții bugetare, nu cele UE. Aș putea să mai continui, dar mă opresc aici și... Uh, Probabil că ați observat că am vorbit despre raportul meu, dar am comentat și toate celelalte dosare. Cred că am fost concis. Mulțumesc! pentru că ați făcut acest lucru. Dau acum cuvântul celorlalți raportori din umbră, mai întâi uh, domnului Tsukalas, dacă doriți. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun doar câteva cuvinte în ceea ce privește raportul cu privire la Institutul European de Inovare și Tehnologie EIT. Știu că Domnul Van Nistelrooy analizase cele 8 chestiuni care au fost menționate. În primul rând, bugetul, regulile, sediul, chestiunea selectării acestor CCI-uri, Comunități de Cunoaștere și Inovație, finanțarea acestora. Și apoi chestiunea BEI și a organelor, organismelor sociale care ar putea fi de asemenea implicate. Sigur că în text se spun foarte multe lucruri. În opinia mea, mergem în direcția cea bună. Cred că nu ar trebui să limităm, să scădem bugetul CCI-urilor, așa cum se propune în raportul Madurel de la 3,7 la 3,1. Cred de asemenea că selectarea CCI-urilor ar trebui să se facă în modul descris de domnul Lambert cu una-două mici modificări. Nu ar trebui neapărat să schimbăm modul în care se furnizează fonduri pentru CCI-uri în momentul de față. Și mă refer aici la metoda 3,3 în ceea ce privește noile CCI-uri și cred că astfel vom putea fi în măsură să găsim o anumită soluție de mijloc și voi uh, înainta un amendament care sper că va îmbunătăți cele două rapoarte. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și pentru faptul că v-ați încadrat în timp. Dau acum cuvântul domnului Johansson. Două minute. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorilor pentru o bună cooperare și sper că vom putea astfel ajunge la acel procent de 90% unanimitate. Uh, atunci când a fost lansat programul Orizont 2020, am fost uh, printre cei care au pus semnul îndoielii majorarea bugetară pentru EIT. Dar analizând uh, situația, având discuții și cu industria, dar și cu diferitele institute de cercetare, am ajuns la concluzia uh, că este un bun exemplu de cooperare, așa cum spune și unul dintre raportori, între cercetare și piață. Sunt așadar în favoarea majorării acestui buget pentru EIT și uh, sper că putem aduce bunătățiri în acest sens. S-a mai pus uh, întrebarea diferitelor CCI-uri și a procesului lor de selecție. Pot fi de acord că ar trebui să fie accesibile pentru toate cele 16 echipe existente, pentru că cred că se impune ca fiecare CCI să fie analizat în baza propriilor performanțe. Numărul de CCI-uri selectate va trebui să depinde de capacitatea IT și de bugetul disponibil. Permiteți-mi să comentez și uh, discuția cu privire la drepturile de proprietate intelectuală și accesul liber. Cred că aici va fi una dintre dezbaterile noastre cruciale Nu vreau acum să definesc aceste drepturi de proprietate intelectuală, dar va trebui să avem o discuție cu privire la accesul liber, mai ales dacă vrem să combinăm diferitele platforme. Pe final, domnule președinte, permiteți-mi un comentariu vis-a-vis -vis de raportul doamnei Matias Astfel, EIT beneficiază de o misiune extinsă și în afara CCI-urilor, în special în ceea ce privește partea educațională. Mă îngrijorează acest lucru pentru că bugetul nu corespunde acestei misiuni extinse. Poate că uh, în cursul discuției s-ar putea da câteva lămuriri în această privință, eventual și prin intermediul amendamentelor. Mulțumesc. Uh, domnul Van aveți cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să încep prin a mulțumi raportorilor. În primul rând, eu nu sunt uh, la fel de convins în ceea ce privește Strasburgul. Ce aveți în vedere? Credeți că francezii, gata, se schimbă părerea imediat dacă le oferim acest institut? Nu prea cred. Nu-mi imaginez asta. Eu cred că sunt lucruri care nu vor funcționa și haideți să nu demarăm o dezbatere politică aici. Aveți un raport foarte bun, dar partea politică e alta. Apoi, cum se dorește selectarea CCI-urilor? Cred că ar trebui să mergem uh, pe abordarea 2 pe 3, să avem o abordare deschisă. PPU uh, susține această abordare. Apoi, Domnul Royal vorbea de participarea din partea tuturor regiunilor Europei. Cred că aici se impune un punct suplimentar. Avem aceste CCI-uri, dar ar trebui să mai existe și niște CCI-uri care se califică pe viitor. Pentru că cred că există un potențial mult mai mare. Există multe astfel de grupări de inovare care colaborează cu industria. Așadar, noi, prin programele noastre, nu aducem la suprafață aceste posibilități. De aceea, cred că ar fi bine să uh, creăm noi posibilități. Asta și combinând uh, acestea cu fonduri din programele structurare, fără a face concesii în detrimentul excelenței, dar pentru a folosi uh, anumite nișe, poate care în momentul de față nu se califică încă ca CCI-uri uh, ca atare. Acesta este punctul meu principal pe care am dorit să-l susțin. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Lambert, dacă doriți puteți interveni din nou, nu e cazul. Atunci voi da acum cuvântul raportorului de număr din partea ECR, adică mie însumi. Nu doresc să îngreunez discuțiile, dar vreau totuși să spun că nu sunt uh, 100% convins de uh, realizările de beneficiile EIT deocamdată. Mai rămâne să dovedească acest lucru. Cred de aceea că suntem prea ambițioși cu acest buget și prea ambițioși cu uh, numărul de inițiative. Și o să introduc uh, o serie de amendamente în acest sens. Cam atât din partea mea și acum îi dau cuvântul doamnei Carvalho. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc celor doi raportori pentru foarte bună colaborare, la fel și tuturor colegilor, raportorii din umbră și restul lui colegilor. După părerea mea, ar trebui să avem cam aceeași abordare uh, ca pentru Orizont 2020, adică extinderea participării, sinergie cu fondurile structurale. Există o serie de amendamente uh, din Orizont 2020, eticheta de excelență, cofinanțare, centre regionale, uh, ar putea să se aplice și în cazul EIT. Și Aceste amendamente pot fi folosite și pentru Institutul European de Inovare și Tehnologie. Asta în primul rând. În al doilea rând, vreau să subliniez importanța EIT pentru a crea uh, noi companii durabile. E o condiție care există deja și am putea anunța acest lucru din perspectiva nevoilor Europei de a crea noi locuri de muncă. Acesta este unul dintre instrumentele bine uh, gândite și ar trebui să ducem lucrurile și mai departe și să subliniem obiectivul numărului de companii nou înființate prin aceste eforturi. Mulțumesc, domnul Vidal Quadras, acum. Două minute. Domnule președinte, avem câteva comentarii cu privire la raportul domnului Skinner. Deci o să aștept până când intervine domnul Skinner. Foarte bun. Eu am crezut că o să am cea mai scurtă intervenție, dar iată că m-ați bătut. Foarte bun. Doamna del Castillo acum. Discutăm ambele rapoarte EIT acum? Bun. Atunci, foarte scurt, aș vrea să subliniez două elemente care conțin un element foarte interesant. Cred că ar trebui să le avem în vedere atunci când vorbim despre EIT. Pe de o parte, cred că trebuie să vorbim despre un mai mare impact al acestor kick pentru euro și trebuie să avem o mai strânsă legătură cu uh, structura Orizont 2020. În ceea ce privește formarea, în general și învățarea în general, ar trebui să le legăm de activitatea de inovare legată de Marie Curie, de inovare. Este de asemenea foarte important să abordăm EIT ca și orizont 2020, fiindcă este important din punct de vedere al potențialului creării de noi companii. Există o nișă pentru dezvoltarea și oferirea de sprijin companiilor nou înființate prin EIT, care, fără îndoială, ar face aceste eforturi mai cunoscute la nivel european și ar stabili legătura cu ariile sau domeniile cele mai inovatoare ale Europei. Există însă un viitor important pentru EIT și în acest sens trebuie să ne asigurăm că mm, este folosit ca un instrument pentru promovarea și deblocarea potențialului existent. Nu vorbesc despre lucruri care să se întâmple pe loc, dar oricum într-un termen destul de, destul de scurt. O să depun și amendamente în acest sens. Domnul Odi are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi amintesc când am făcut evaluarea la jumătatea intervalului pentru cel de-al șaptelea program cadru, experții au cerut să nu mai creăm structuri suplimentare în domeniul cercetării. Eu cred că trebuie să fim foarte prudenți dacă încercăm să multiplicăm aceste structuri, mai ales aceste comunități ale cunoașterii și inovării, CCI. Nu mă opun. Sigur să existe un set de structuri care să poată transforma uh, cercetarea de bază în cunoaștere în Uniunea Europeană și să ne îndreptăm către transformarea concretă în creștere economică. Asta trebuie să se întâmple. Dar să nu riscăm să multiplicăm prea mult structurile. Trebuie să fim atenți la acest lucru. Și mă întreb În ce măsură ne ajută această structură suplimentară EIT? Dacă vorbim despre identificarea de finanțări private, avem tehnici care permit rambursarea acestor finanțări fără a crea structuri suplimentare. Ce se spune aici este înfricoșător. Vorbim despre niște structuri um, înfricoșător de numeroase pe care le creăm în Uniunea Europeană și o să avem campanii de comunicare peste campanii de comunicare pentru a explica la ce folosesc. A doua observație este că toate aceste comunități de comunicare și inovare care vor fi create sub autoritatea EIT trebuie să ofere garanția că um, sunt create sub o adevărată um, filială a Uniunii Europene, că această EIT este o filială. Am creat zeci și zeci de agenții cu consilii de administrație, uh, de director care își imaginează că sunt cine știe ce, cu președinți și așa mai departe. Eu aș vrea ca toți acești oameni să fie subordonați politic structurilor Uniunii Europene. Nu știu dacă o să fac chiar un amendament, dar dacă am ajunge la un consens cu grupurile politice, cred că ar fi bine să spunem că președintele și directorul trebuie să fie numiți de comisie și există posibilitatea de revocare a acestora din momentul în care depășesc uh, sau se îndepărtează de obiectivele Uniunii Europene, dat fiindcă avem de-a face cu structuri create pentru îndeplinirea acestor obiective. Dacă am înțeles bine mandatul EIT, există un comitet director și acest comitet director alege președintele și directorul care apoi uh, sunt atotputernici. Eu cred că odată cu această revizuire a statutului EIT, avem ocazia de a revizui această situație și de a crea această subordonare politică. Prin urmare, nu o să intervin cu privire la intervenția doamnei Matias, înțeleg ce a spus cu privire la Strasburg, este absolut grotesc ce se întâmplă, nu așa se face politica. Înțeleg că există un mare interes, doamnă Matias, dar lăsați totuși Consiliul Municipal din Strasburg și Republica Franceză să hotărască ei ce e bun pentru Strasburg. Există dezbaterea referitoare la sediu, dar nu are nicio legătură cu acest dosar. Eu cred că ar trebui să discutăm politic despre toate sediile Uniunii Europene, nu doar cu privire la Strasburg, să putem gestiona Uniunea noastră cu, așa cum a spus dumneavoastră, noi elemente, um, emisia de CO2, um, reducerea fondurilor europene și așa mai departe. Dar să nu amestecăm lucrurile totuși și să ne ocupăm să realizăm ceea ce ne-am propus cu acest dosar mai degrabă pentru cercetare și dezvoltare și să nu amestecăm asta cu problemele care țin de Strasburg. Da, spune domnul președinte, poate a fost vina mea că am lăsat acest lucru. Mulțumesc pentru intervenție. Sunt de acord cu multe dintre cele spuse de dumneavoastră și sunt sigură că doamna Matias a făcut uh, sugestiile mai constructiv decât am făcut eu în intervenția mea. Ne-a mai rămas puțin timp, fiindcă toți au fost foarte disciplinați și propun să ofer acest timp celor doi raportori, dacă au câte ceva de spus. Doamna Matias, aveți uh, dorința să interveniți, scurt? Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt. Am să mulțumesc colegilor pentru toate observațiile pe care le-au făcut. și o să parcurg câteva dintre aspectele pe care le-am reținut. Domnul Tsukalas, sunt de acord cu ce a spus, domnul Johansen, și aici sunt de acord. Trebuie, într-adevăr, să facem ceva în ceea ce privește selectarea acestor comunități. Avem perioada de șapte ani. Șapte ani este totuși o perioadă destul de îndelungată, se vor întâmpla multe lucruri și, într-adevăr, ar trebui să avem o metodă de selectare diferită și uh, Comisia Europeană trebuie să intervină. Unele vor începe în 2013. Există și aspectul care ține de provocările la nivelul societății. Apoi, în ceea ce privește educarea și formarea, ați menționat niște aspecte și acestea au legătură cu comunitățile acestea de cercetare, cunoaștere și inovare. Trebuie să putem să asigurăm finanțare la un nivel diferit și mă gândesc aici în special la educare și formare. Există rețele universitare cu programe inovatoare care vor putea forma tinerii din Europa. Nu trebuie să încheiem acest triunghi în fiecare domeniu. Nu toate aceste comunități trebuie să aibă aceleași dimensiuni și nu trebuie să aibă același buget ar putea să aibă dimensiuni și bugete diferite în funcție de uh, localizare. Domnule președinte, sunt foarte convins de potențialul EIT. Sigur, despre asta mai putem vorbi. Dacă vrem cu adevărat ca Europa să fie o Europa a cunoașterii și inovării, acestea pot juca un rol, un rol foarte important. Sunt de asemenea de acord cu cele spuse de Pilar del Castillo cu privire la întreprinderile noi înființate și cele spuse de domnul Odi cu privire la faptul că nu e nevoie de crearea de noi infrastructuri și că e important să existe transparență. Iar în ceea ce privește Strasburgul, evident, autoritățile din Franța vor avea multe de spus cu privire la Strasburg. Strasburgul trebuie să fie un oraș care găzduiește instituții pentru noi toți. A fost o idee constructivă, nu vreau să iau nimic Franței sau Strasburgului. Din potrivă, vreau să le ofer ceva. Și cred că în timpurile pe care le traversăm, nu ar trebui să ne temem să facem astfel de propuneri. Există unii care spun, dar nu aici trebuie făcută o astfel de propunere. Dar dacă nu aici, unde? Nu luăm nimic Strasburgului, din potrivă, dăm ceva. Un institut care va fi acolo non-stop, în fiecare zi, și nu câteva zile pe lună, cum se întâmplă în cazul Parlamentului. E un oraș foarte frumos, e păcat să fie folosit doar câteva zile pe lună. Domnul Lambert. All the comments, well, Aș vrea să răspund, să pot răspunde la toate obiecțiile. Sigur că poți fi de acord sau uh, nu. Mă voi referi însă doar la câteva din amendamente. Aștept cu nerăbdare propunerea de amendament pentru că Poate vom încerca să vedem cum putem îmbina mai bine diversele instrumente. Deci, dacă uh, vei avea succes, uh, contează și pe sprijinul meu. Aș vrea să am o reacție în legătură cu spusele lui Jean-Pierre. Pentru că uh, spui că este vorba despre crearea instituției și te referi la numele instituției concrete și Sigur că trebuie să vedem care va este reacția legată de utilitatea sau nu a acestei instituții, pentru că uh, așteptăm opinia conversaiei mele cu cel pe care îl consider specialist în acest domeniu. Și după aceea trebuie să vedem uh, cum uh, vor răspunde față de instituțiile comunitare, pentru că este nevoie de un instrument flexibil, dar uh, Uh, trebuie să ținem seama și de uh, politica noastră, de bugetul la nivel european. Dar dacă aceste cerințe vor fi îndeplinite, sunt de acord să susțin această propunere. Săptămâna trecută la Strasburg am avut ocazia să ucidem o instituție. Mă gândesc la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Aș vrea ca uh, mai multe persoane să susțină demersul nostru. Eu aș vrea ca noi împreună să putem susține instituțiile europene, pentru că dacă mă gândesc la proiectul Orizont 2020, există multe programe, prea multe instrumente și uh, dacă ne vom concentra pe fiecare eh, program în parte, eh, s-ar putea ca la un moment dat imaginea de ansamblu să se estompeze. Dacă majoritatea va spune trebuie să eh, renunțăm la o serie din instrumente, să ne concentrăm mai mult atenția asupra altora, aș fi de acord. Eu cred că ar fi nevoie inclusiv de o revizuire la jumătate de perioadă a proiectului Orizontul 2020 pentru că eu cred că am putea să ne folosim banii mai bine dacă structurile nu ar fi atât de stufoase. Deci, eu cred că merită să reflectăm mai critic asupra acestor aspecte. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Deci încheiem aici discuția noastră în legătură cu acest bloc tematic. Am vrut să-mi cer scuze, va trebui să părăsesc sala, avem un schimb de vederi pe marginea unui alt raport, dar uh, după aceea, cu siguranță, colegii mă vor ține la curent. Noi am încheiat această secțiune spune președintele. Și vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați respectat limitele de timp și îl invit acum pe domnul Skinner să înceapă să vorbească cu cel de-al treilea uh, bloc, dar uh, nu am nimic uh, cu domnia sa, eu de asemenea va trebui să plec. It's tempting though. Um, this represents acest subiect, într-un fel, este legat de întreg pachetul 2020. Este vorba despre oportunități pentru cercetare, inovație în întreaga Europa, într-un domeniu care trebuie să um, includă cercetarea în domeniul atomic. Nu este vorba despre energia nucleară în sine, despre faptul că statele membre doresc sau nu să recurgă la energia nucleară. Este vorba despre cercetarea în acest domeniu, despre reformarea științei. Știu că există în comisia noastră persoane cu vederi foarte ferme în acest domeniu, în ce privește viitorul energiei nucleare mai ales gândindu-ne la impactul incidentelor, evenimentelor de la Fukushima de anul trecut. Știu de asemenea că pentru că uh, acest domeniu se bazează pe alt temei legal, legal decât uh, celelalte domenii, nu avem în legătură cu uh, acest pachet același nivel de uh, susținere da, sau același număr de amendamente. Dar, da, simt voie să spun că în interiorul Parlamentului am avut discuții foarte bune și detaliate cu membrii și cu raportorii din umbră. Pe marginea acestui raport au fost multe uh, propuneri de a completa acest document. Eu care vin uh, din altă comisie, găsesc că este foarte util să uh, putem colabora într-un asemenea cadru. În ce privește uh, măsurile transfrontaliere? În programul Orizont 2020 există măsuri de colaborare și de lucru în paralel între sectoare. Noi ne dorim, de fapt, ca povara administrativă să fie redusă și acest lucru este foarte important uh, în folosul IMM-urilor care sunt subreprezentate în ce privește cercetarea nucleară. Și mulțumesc raportorilor din umbră care au făcut sugestiile acestea. Ar fi important pentru multe universități și instituții de cercetare care în clipa de față se lovesc de Uh, complicații administrative să poată să participe mai activ la aceste programe și cred că ar trebui create uh, programe novatoare financiare care să atragă IMM-urile și universitățile la aceste activități. După aceea, cooperarea internațională. Consider că este fundamentală pentru că noi, de fapt, ne uh, configurăm colaborarea într-un cadru internațional. Și cred că dacă pe viitor vor mai avea loc incidente ca cel de la Fukushima, de asemenea trebuie să existe o colaborare internațională. Iar în ce în ce privește reuniunea la nivel înalt privind uh, siguranța nucleară, care a avut loc în 2012, uh, s-a vorbit despre necesitatea dezvoltării unei culturi comune în ce privește inclusiv standardele de securitate în domeniul nuclear. Și uh, noi credem că incidente nucleare ar avea efecte sistemice uriașe, de altfel și cele din domeniul financiar. Iar în ce privește energia nucleară, există posibilitatea de a impune standardele ridicate în ce privește siguranța centralelor atomice pe care le avem noi în Europa, să le impunem uh, și pe plan european. De aceea, eu cred că trebuie să ne continuăm demersurile dezvoltării științifice în acest domeniu. Iar în ce privește testele de rezistență, eu cred că, de asemenea, în domeniul cercetării atomice, ele trebuie să fie continuate siguranța condițiilor de lucru și a protecției locurilor de muncă este importantă și ele se găsesc în raportul meu pentru că trebuie să reiterăm mesajul legat de necesitatea acestei uh, activități. După aceea, ITER este un subiect care uh, este adesea abordat, dar nu trebuie să ne concentrăm atenția doar asupra sa. Propunerea Comisiei nu a inclus ITER în proiectele pentru Orizont 2020 sau ale um, cadrului financiar mondial. Dar eu cred că este important ca și Parlamentul să-și expună punctul de vedere și să facă acest lucru într-o manieră clară, coerentă și ITER trebuie să fie finanțat um, indiferent de necesitățile de uh, reducere a altor finanțări. Este important în ce privește claritatea, transparența bugetului, dar și Uniunea Europeană trebuie să spună în mod cert că noi ne dorim să finanțăm în continuare viitorul viziunii energetice. Și eu înțeleg de ce uh, Comisia are, din acest punct de vedere, rezervă, dar ITER este un proiect mult prea important, un proiect fundamental care nu trebuie să fie eludat. După aceea, facilitățile JET, de asemenea, uh, trebuie să fie susținut nu trebuie să existe lacune în ce privește funcționarea ITER și JET. Iar orizontul 2020 este clar că dacă există decalaje, dacă oamenii de știință nu vor fi implicați în anumite domenii, ei se vor orienta spre alte proiecte. Deci, în ce privește discuțiile legate de ITER și uh, energia uh, prin fuziune, este important să existe uh, bugetele adecvate, iar în propunerea Comisiei este prevăzută doar o mică creștere față de programul 7. Deci noi ne uh, dorim de fapt un buget uh, substanțial uh, mărit. Nu dispunem acum de cifre definitive, dar eu cred că uh, vom mai avea discuții viitoare și uh, poate că uh, vom putea să concretizăm și să progresăm în proiectele noastre în acest domeniu. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc colegului Skinner și dau acum cuvântul uh, primului raportor din umbră, de altfel și singurul care este prezent în sală. Bych chtěl poděkovat zpravodaji za kvalitní a Mulțumesc foarte mult raportorului pentru această intervenție foarte echilibrată și un document de înaltă calitate. Raportorul face trimitere la planul strategic european deja adoptat în ce privește tehnologia, planul SET și, de asemenea, obiectivele europene pentru 2015 în ce privește inițiativa privind fuziunea nucleară, de asemenea, care este foarte importantă. Esențială este pregătirea uh, lumii științifice în acest sens, care reprezintă, cum spuneam, un element important, pentru că statele membre unele uh, au recurs la utilizarea energiei nucleare, altora nu, dar energia nucleară oricum ne ajută să ne menținem competitivitatea în Europa în acest domeniu, pentru că dacă nu vom avea suficienți experți în acest domeniu, competitivitatea noastră viitoare ar putea să fie amenințată. Nu împărtășesc în totalitate ideea că ar fi posibil într-un termen scurt să ajungem la un acord în ce privește ITER, dar eu cred că putem oricum um, să transmitem de pe acum un mesaj, spunând că în baza acestei tehnologii care este vitală pentru viitorul Europei, merită să investim în această tehnologie și uh, eu cred că trebuie să susținem și alte proiecte complementare eh, legate de fuziunea eh, nucleară, eh, pentru că este importantă în cadrul ITER. Și eu cred că în cadrul financiar multianual, de asemenea, trebuie să figureze din acest punct de vedere o linie bugetară. Iar în ce privește volumul cheltuielilor administrative, care este de 13% de obicei, în acest document de obicei e vorba de 8%, și ținând seama și de faptul că uh, aceste previziuni bugetare subestimează importanța proiectelor uh, de genul ITER, cred că este nevoie să cerem o suplimentare a bugetelor. Este nevoie de informații în legătură și cu reactoarele de a patra generație care urmează să fie construite pe plan mondial, iar noi din acest punct de vedere trebuie să rămânem competitivi. Și eu voi uh, înainta un proiect de amendament. Președinta, mulțumesc să respectăm uh, intervențiile de aproximativ două minute uh, ale raportorilor din umbră. Iar acum, uh, domnul Klausmann. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Panayotov, din păcate, nu ni se poate alătura la dezbaterea de astăzi, dar Uh, voi uh, da mai departe mesajul dânsului în ceea ce privește această inițiativă, în ceea ce privește comunitatea atomică. Orizontul 2020 încearcă să vină cu răspunsuri la provocările cu care se confruntă cetățenii europeni în uh, Europa. Part partea de cercetare și educație care complementează acest program, de dovadă de ambiție și astfel ne asigură că și cercetarea va juca un rol important în continuare în ceea ce privește programele astea pe termen lung. Trebuie să avem un cadru ambițios pentru susținerea cercetării, educației și pentru a asigura siguranța și securitatea energiei uh, nucleare, de a asigura cea mai bună utilizare a resurselor și a expertizei de care uh, dispunem și să promovăm excelența prin mecanisme de finanțare suficiente. Și, să nu uităm și de alte proiecte care încă constituie o parte importantă. Este important să avem o finanțare corespunzătoare pentru a susține și cooperarea în ceea ce privește dezvoltarea cercetării și a dezvoltării la nivel european și să ne concentrăm asupra creierii unei zone de cercetare care să cuprindă întreg teritoriul Europei. Noi trebuie să susținem cercetarea de ultimă oră, să ne sporim cunoștințele în ceea ce privește tehnologiile moderne, punând un accent deosebit asupra aspectelor siguranță, uh, securitate, protecția asupra radiațiilor și să avem în vedere uh, scoaterea sigură din uz a vechilor energii nucleare. Este importantă colaborarea în, uh, pe priorități definite strategic, asta pentru a Definiți și standarde unitare la nivel european. De asemenea, trebuie să îmbunătățim cooperarea și cu state terțe și să atragem mai mulți cercetători în U.A pentru că această cooperare internațională poate ajuta la abordarea provocărilor nu doar regionale, ci și globale și Europa are potențialul de a deveni un lider în acest domeniu dacă se acordă finanțarea cuvenită pentru aceste aspecte importante a cercetării și educației. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Vidal Quadras. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să evidențiez câteva aspecte pozitive ale raportului domnului Skinner. De pildă, în ceea ce privește finanțarea ITER și faptul că dânsul nu este de acord cu aceasta, sigur că aici ne aflăm în afara planului financiar multianual al UE și sunt în asentimentul dânsului sau accentul pe care ar trebui să-l punem pe colaborarea internațională în domeniul nuclear pentru a exporta propriile noastre norme care sunt foarte ridicate în ceea ce privește siguranța, pentru că astfel putem să oferim la nivel internațional și cunoștințele și experiența noastră. Apoi împărtăcesc aceeași preocupare în sensul îmbunătățirii condițiilor de lucru a celor persoane care, din motive uh, profesionale sunt expuși radiațiilor nucleare sau materialului radioactiv. Acest lucru va contribui la păstrarea excelenței uh, europene în acest domeniu, fără pierdere a capitalului uman. Apoi, atragerea de experți uh, din afara comunității. Sistemul nostru de protecție împotriva radiațiilor este unul dintre cele mai bune din lume, dacă nu chiar cel mai bun. Pe final, aș dori să mai spun uh, următorul lucru cu privire la acest pachet Orizont 2020. Mai există posibilitatea de a veni cu anumite îmbunătățiri vis-a-vis -vis de ceea ce ne preocupă pe noi toți, și anume utilizarea optimă a banilor europeni. Important în acest sens este existența unei bune cunoașteri în, cu privire la aceste fonduri de către cei care solicită aceste fonduri, ca distribuția acestor fonduri să se facă în mod transparent și birocrația să fie cât mai scăzută. Trebuie să facem eforturi astfel încât uh, cercetarea să depășească și un deficit pe care îl avem noi în comparație cu concurenții de la nivel mondial, și anume acel pas de la cunoaștere la produsul final. Domnul Skinner a argumentat acest lucru, faptul că sistemul nostru de cercetare și dezvoltare trebuie să vină și cu rezultate palpabile. Însă, pentru a putea face acest pas trebuie să dispune mai întâi uh, de mai multe cunoștințe pentru a face acest pas de la uh, cunoaștere la piață și în acest sens trebuie să ne ocupăm și de cercetarea fundamentală și trebuie așadar să ne îngrijim ca cele două aspecte să meargă în paralel. Mulțumesc! Penultima intervenție prevăzută este a domnului Helmer. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului nostru pentru treaba excelentă pe care a făcut-o. Mă găsesc într-o poziție uh, complet uh, nefamiliară de a fi complet uh, în asentimentul dânsului. S-a menționat uh, Fukushima și faptul că anumiți colegi au uh, rezerve în ceea ce privește energia atomică și siguranța acesteia. Eu am fost de curând uh, la o dezbatere la o, la o universitate britanică uh, pe această temă și eu însumi am fost mirat de uh, faptul că această energie este mult mai sigură decât industria cărbunelui sau chiar industria hidroelectrică. Dacă avem de a face, de exemplu, cu ruperea unui dig în China, mor 100 de mii de oameni și lumea ignoră acest lucru. Uh, dar după Fukushima, uh, toată lumea intră într-o vrie și uh, Germania își anulează programul nuclear. În ceea ce privește fuziunea, mulți oameni din grupul meu, inclusiv eu, am preferat, dacă ar exista o participare națională, uh, și nu o participare prin intermediul UE. Dar dat fiind faptul că participarea prin intermediul UE este singura manieră, cred că trebuie să mergem înainte. Prețul uh, ar fi prea mare pe care l-am plătit dacă ignorăm aceste aspecte. Felicitări, Peter! Mulțumesc, domnule Helmer. Are acum cuvântul domnul Odi. Merci, madame la président. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva observații. În primul rând, mă bucur de acest dosar, de calitatea raportului. Vreau de asemenea să vă spun că avem Centrul Comun de Cercetare, care face o treabă foarte bună, asigură siguranța și securitatea în domeniul nuclear. Vreau de asemenea să-mi exprim sprijinul pentru activitatea de cercetare în ceea ce privește dezafectarea centralelor nucleare, fiindcă e util ca centralele noastre să continue să evolueze uh, Eh, să încercăm să le dezafectăm dacă vrem să construim altele noi pentru a asigura cele mai înalte standardele în lume și de asemenea aș avea două observații. În primul rând, termenul propriu-zis al programului. Există o problemă de decalaj între cel de-al șaptelea program cadru și programul Euratom și țineți minte că am fost eh, obligați, nu de urgență, fiindcă Comisia în mod adecvat a propus să se cote 2 ani înainte de accidentul de la Fukushima. Prin urmare, nu știu cum am putea reintroduce în acest regulament, și asta e în titlu, fiindcă are legătură cu Orizont 2020, dar e vorba de un termen de 5 ani. Și Orizont 2020 are un termen mai lung. Deci cum am putea aici să prevedem că va fi o prelungire de 5 ani pentru a exista aliniere la orizont 2020, unde lucru pe care nu l-am făcut, ne-am grăbit pentru a putea vota prelungirea înainte de finele anului 2011. O ultimă observație noi avem doar un aviz aici, deci nu se hotărăște nimic. Consiliul este suveran, Parlamentul este doar consultat, fiindcă temeiul juridic este tratatul Euratom, un tratat interguvernamental. Evoluția Uniunii, evoluția cetățenilor, determină ca șefii de stat, de guverne, miniștri să înțeleagă faptul că aici și Parlamentul ca de forță democratică trebuie să fie asociat. Nu e normal ca Parlamentul după atâția ani să continue să fie îndepărtat de la procedura de codecizie. Nu trebuie să revizuim acest tratat de parteneriat, dar nu știu dacă printr-un amendament n-am putea să asociem mai intens, mai mult Parlamentul la aceste activități. Poate în rol consultativ, în ceea ce privește funcționarea și derularea programului. E foarte frustrant de fiecare dată să vedem că Parlamentul este doar consultat și totuși noi ducem um, discuțiile acestea de parcă am fi într-o procedură de codecizie. Mulțumesc. Domnul Butic oferă acum. Intervenție fără microfon. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, nu intenționasem să intervin, dar după ce domnul Helmer a făcut uh, aprecieri în ceea ce privește cancelarea Germaniei și nu mai este altcineva să o apere, o voi face eu. În ceea ce privește renunțarea Germaniei la energia atomică, cred că dânsa a dat o vadă de un raționament uh, foarte bun. Prea bine. Cu această declarație a domnului Butikofer trecem acum și dăm cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Smith, care urmează să aibă o intervenție mai pe ansamblu asupra tuturor blocurilor de dezbatere de astăzi, dacă se poate în 5 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să felicit toți raportorii și toți raportorii din umbră pentru uh, eforturile lor și a fost o plăcere să colaborăm cu toți, pentru că este vorba într-adevăr de bani importanți uh, despre care vorbim și este o propunere care merită toată atenția noastră. Aș dori să mă concentrez asupra unui număr de câteva chestiuni. În primul rând, structura uh, programului Orizont 2020. Mă bucur să văd că majoritatea raportorilor și raportorilor din umbră subscriu într-adevăr la sub structura propusă de comisie și susțin această abordare de a îmbina cercetarea și inovarea și abordarea în ceea ce privește provocările societale majore. Nu suntem la fel de mulțumiți cu anumite idei în ceea ce privește decuplarea priorității 6 și uh, încadrarea securității într-un pilon separat. Pentru noi este important ca aceste uh, aspecte să rămână la nivelul uh, provocărilor societale, pentru că dacă vorbim despre uh, siguranța cetățenilor, despre terorism, există uh, chestiuni care vizează societatea și cred că ar fi uh, greșit să separăm cele două aspecte. A fost uh, și pledoria domnului Lambert în ceea ce privește legătura dintre cele două. În al doilea rând, uh, aș dori să mă refer la chestiunea extinderii participării, asigurându-ne astfel că programul 2020 este în beneficiul tuturor statelor membre și nu doar a câtorva. Domn și domnul Royal s-a referit la acest lucru și, și pe noi ne preocupă uh, faptul că ar putea apăra un astfel de decalaj de cercetare și inovare și de aceea dorim ca toate țările și toate regiunile să participe. Din acest punct de vedere, suntem foarte angajați în vederea creierii acestei scări spre excelență. Și sigur că sunt nevoie, uh, e nevoie de eforturi multiple pentru restructurarea fondurilor structurale, pentru că aici e vorba de a investi în capacități, în noi universități, modernizarea echipamentelor și așa mai departe. Totuși, Programul Orizont 2020 va conține și uh, o serie de activități pentru a asigura această extindere. În opinia noastră, aceste activități nu ar trebui să facă parte din primul pilon cu privire la excelență. Aceste activități care vizează extindere ar trebui să se încadreze la numărul 6, provocări societale, așa cum am propus noi inițial. Și, într-adevăr, domnule Busec, vorbim de era, de sedii de excelență, analizăm și propunerea domnului Royal de a crea parteneriate de excelență. Nu suntem singuri care facem acest lucru. Am înțeles uh, acum câteva săptămâni că președintele societății Max Planck uh, a vrut să-și asume răspunderea uh, în acest sens și să coordoneze diferite echipe din mai multe regiuni ale Europei, astfel încât aceste potențiale surse de excelență să aibă prilejul să intre în acest sistem. Suntem angajați în acest sens și avem un lucru, un document separat pe această temă pentru că este un aspect crucial și pot să le spun doamnelor Maduro și Cavalio că figurează ca o prioritate pe agenda noastră. Apoi, un al treilea punct, uh, în ceea ce mă privește, se referă la chestiunile care vizează bugetul. Am văzut că există o serie de procente alocate în raportul doamnei Madurel pe diferite activități. Noi am preferat, într-adevăr, o anumită flexibilitate la nivelul bugetului, pentru că am asistat în mai multe rânduri atunci când a fost vorba de boala vacii nebune sau uh, altele asemenea, că a fost foarte dificil să deblocăm fonduri pentru a aborda aceste chestiuni societale majore, boala vaccinului bune și gripa aviară. Așadar, se impune o anumită flexibilitate pentru a face față nevoilor care vor veni. Apoi, un alt punct uh, se referă la IMM-uri și industrie. Într-adevăr, mai mulți dintre dumneavoastră ați menționat acest lucru. Noi dorim să reintroducem IMM-urile în program mai mult ca până acum. <clears throat> și mai mulți dintre dumneavoastră au salutat această abordare pentru IMM-uri cu uh, instrumentele pe care le-am propus. Aici totuși trebuie să ținem cont de un element și anume de definirea accesului deschis. În momentul de față e la modă să vorbim despre acces liber în ceea ce privește publicațiile, dar nu este același lucru atunci când vorbim de acces deschis la cercetare finanțată din bani publici. Pentru că dacă impunem o astfel de regulă, s-ar putea ca industria care deseori uh, participă în calitate de cofinanțar să nu mai facă. De aceea, da, acces deschis, dar trebuie să avem grijă ce criterii și ce condiții sunt folosite. Și al cincilea punct pe care doresc să-l enunț se referă la simplificare. Doamna Nibler a subliniat importanța simplificării și cred că acesta este de fapt light motivul programului Orizont 2020, simplificarea. Sigur, suntem preocupări suntem preocupați atunci când auzim că se dorește introducerea unor uh, nivele de finanțare diferențiate în funcție de tipurile de program. Mm, mi-aduc aminte că domnul Balcov din partea Curții de Conturi <clears throat> a spus la o audiere a PPE, nu cu mult timp în urmă, că dacă doriți să simplificați, simplificați lucrurile. Într-adevăr, o singură rată de finanțare pentru toate, toți participanții, o singură rată de finanțare pentru finanțare indirectă. Dânsul a arătat în mod clar că dacă se dorește simplificarea, nu e bine să Există astfel de rate de finanțare diferențiate. Știu că mâine va avea loc o discuție cu domnul Eller pe această temă și în cadrul dezbaterilor cu privire la programul de cercetare 7 și aceste diferențieri ar produce la complicații implicații uh, majore și, și doamna Gresle ne susține în acest sens. Așadar, haideți să trecem la simplificare și armonizare în conformitate, <clears throat> conformitate cu propunerea Comisiei. Dacă vă doriți o diferențiere pentru IMM-uri, aceste companii uh, pot foarte repede să treacă de la statutul de IMM la alt tip de societate în funcție de numărul de personal. S-ar trece așadar la alte uh, structuri cu toate complicațiile pe care le atrage după sine o astfel de trecere. Așadar, încă o dată se impune simplificarea aici. Apoi, în ceea ce privește raportul lui Skinner, ne bucură faptul că dumneavoastră subliniați importanța siguranței nucleare de asemenea, ne bucură susținerea pe care ați manifestat-o pentru proiectul ITER și faptul că subliniați nevoia de cooperare internațională și chiar uh, cei dintre dumneavoastră care nu susțin energia nucleară ar trebui să nu uite că mai există o serie de reactoare nucleare în Uniunea noastră europeană care trebuie scoase din funcțiune și pentru care avem nevoie de experți în următorii 20 de ani și în afara Uniunii Europene mai sunt țări care doresc să abordeze această tehnologie și de aceea este de asemenea important să ne păstrăm cunoștințele în acest domeniu. De aceea trebuie să investim în siguranță, protecția radiațiilor uh, și altele și de, mă bucur de faptul, domnule Skinner, că ați subliniat acest lucru în raportul dumneavoastră. Acestea au fost uh, comentariile pe care am dorit să le aduc în atenția dumneavoastră. Domnul Audi subliniază faptul că există o diferență între programul cadru de cercetare uh, pe șapte ani și programul Euratom pe cinci ani și că este nevoie de o prelungire a propunerii pentru Euratom. Uh, Facem acest lucru la timp, uh, ca și de data asta, și ne bucură colaborarea dumneavoastră în acest sens, însă trebuie să spun clar, deși din punct de vedere instituțional Euratom uh, nu are aceleași posibilități ca și Consiliu, din punctul de vedere al Comisiei, noi întotdeauna am adus și Euratom în acest for de dezbatere pentru a asculta opinia dumneavoastră, <clears throat> chiar dacă, în conformitate cu tratatul, nu beneficiați de aceleași drepturi și privilegii ca și Consiliu. Am vorbit deja mult prea mult, aș dori să mulțumesc tuturor pentru cooperare și sper că putem uh, continua colaborarea noastră ca și până acum, asta în beneficiul Orizont 2020 și în beneficiul competitivității industriei noastre și uh, a cetățenilor noștri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și dumneavoastră, domnule Smith. Mai avem doar uh, trei raportori din cei cinci. Voi da cuvântul uh, pentru o intervenție scurtă, care nu trebuie să fie exhaustivă, pentru că vor mai exista și alte prilejuri de a discuta. Așadar, doamnei Riera Madurel, mai întâi doamnei Carvalho și apoi domnului Skinner. Vă rog. gracias, Mulțumesc, doamnă președintă. Am să mulțumesc Comisiei pentru prezență. O parte dintre subiectele menționate aici ne sunt foarte cunoscute și vor fi discutate în timpul îndelung pe care îl avem la dispoziție. Vreau să vorbesc despre Provocarea 6. Știință, științe sociale și securitate, care ar trebui să rămână împreună. Fără îndoială, aici există un acord destul de extins între Parlament, Consiliu și experți, și anume că acestea trebuie să fie păstrate separate științele sociale, așa cum ne-a spus domnul Schmidt, au legătură cu securitatea, dar le putem lega și de celelalte provocări pro- conținute în propunerea comisiei. Prin urmare, după părerea noastră, cercetarea în domeniul științelor sociale și umanitare pot fi făcute prin entități uh, separate este bine pentru structura programului cadru Orizont 2020, să le separăm și să separăm și aspecte care țin de știința și societatea sau calea către excelență propusă de comisie. Provocarea respectivă pare destul de neclară acum și are o natură aleatorie Adică e provocarea unde au introdus tot ce nu putea fi introdus uh, altundeva și nimeni nu mai știe dacă sunt uh, transectoriale și cum afectează ansamblul programului. În raportul nostru, propunerea este mult mai clară, aș spune, și sunt de acord cu doamna Carvalho că așa stau lucrurile, dar sunt sigură că vom putea discuta asta mai târziu. Mulțumesc, doamna raportoare, și acum Următoarea intervenție rapidă este a doamnei Carvalho. Te rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc comisiei, directorului general Robert Smith pentru comentarii. Cred că în general, cam toții vrem ca lucrurile să evolueze în aceeași direcție și anume să avem un program cadru flexibil și ușor de finanțat în ceea ce privește cercetarea și inovarea. Principalele două puncte unde nu avem acord au fost prezentate de colega Madurel și anume împărțarea sau nu a provocărilor societale de la provocarea 6 și um, extinderea participării. Să vedem dacă e vorba de o un element uh, transectorial, dacă este în pilonul 1 sau dacă se va regăsi în 6, așa cum a propus Comisia. Deci există două puncte asupra cărora ar trebui să mai discutăm și restul cred că se bucură de acordul Comisiei Consiliului și Parlamentului. Și în încheiere aș vrea să spun că Acest program este unul foarte ambițios și în Parlament uh, l-am făcut și mai ambițios. Am adăugat elemente la propunerea deja ambițioasă a Comisiei. Și pentru a avea succes cu Orizont 2020, uh, e nevoie de fonduri suficiente, așa că o să-i rog pe toți colegii și pe toți cei care pot avea un cuvânt de spus aici să ne ajute să ne asigurăm că atât Comisia cât și Consiliul și Parlamentul vor lupta pentru suplementarea fondurilor pentru 2020 și să ajungem la un acord pentru a avea fonduri suficiente pe măsura ambițiilor noastre, fiindcă avem ambiții destul de mari de această dată. E vorba de un pact pentru creștere și dacă toată lumea vrea să vorbească despre creștere, e bine, aici e momentul să o facem și fondurile trebuie să fie adecvate. Mulțumesc! Ultima intervenție a domnului raportor Skinner. Mulțumesc! În ceea ce privește unele dintre comentariile pe care le-am auzit, la care n-am putut răspunde, domnul Vidal Quadros a menționat uh, cercetarea de bază ca fiind necesară. Sunt de acord, însă ce vreau eu să spun este că n-ar trebui să se facă în anumite domenii, cum ar fi Marie Curie, și asta să însemne că luăm din alte părți. Cercetarea de bază trebuie să aibă în vedere apropierea de piață. Asta duce la creștere. Toată lumea a vorbit de creștere, dar nu s-a spus cum se obține această creștere. Cercetare care să fie aplicată în piață, care să poată fi finanțată, care apoi să ducă la mici întreprinderi, care să ducă la locuri de muncă. Toate aceste lucruri sunt bazate pe știință și cercetare de bază, sigur, și în loc să dirijăm banii în domeniul tradițional al cercetării, trebuie să vedem, și asta face acest program, cum putem promova utilizarea acestor fonduri. Nu sunt fonduri mari și, așa cum am spus, ideea atragerii unor fonduri private mari a fost uh, un efect de multiplicare de 5 la 1. Avem legislație care a restricționat participarea la capitaluri de risc și prin acest proces am redus uh, sumele, bugetul disponibil. EIF trebuie să fie uh, implicat și așa mai departe. Și pentru asta trebuie ca uh, lucrurile să fie mai apropiate de piață decât cercetarea de bază. Sigur, trebuie să avem în vedere aspectele care țin de fiziunea și fizica nucleară. Și sigur, aici cercetarea de bază este necesară, dar vorbim despre nevoile societății care au legătură cu cerințele de energie Eh, Mulțumesc. Domnul Smith dorește să intervină și sigur îi dăm voie cu plăcere, fiindcă trebuie să lucrăm foarte bine împreună Comisia, Parlamentul și de aceea, iată, vrem să dăm dovadă de deschidere și disponibilitate față de dumneavoastră. Foarte scurt, am uitat să răspund la chestiunile care țin de IRT. Domnul Johansson și domnul Lambert au făcut niște afirmații cu care suntem de acord și anume că IRT este descoperit treptat aici și că este un concept foarte interesant care permite uh, legătura dintre aceste puncte ale triunghiului cunoașterii. Deci ne bucurăm uh, de atenția aceasta acordată IRT ca un instrument în cadrul Orizont 2020 pentru a permite promovarea inovării. Mulțumesc! Mulțumim! Acest întreg pachet se apropiată de final și vreau să-i mulțumesc domnului Cicester pentru că a condus ședința în prima parte a după amiezei. Încheiem acum spunând care sunt datele pentru amendamente. Sunt diferențiate după cum urmează. Rapoartele Skinner și Madurel până pe 27 iunie la prânz, la 12. Pentru rapoartele Eller și Lamberts, miercuri 27 iunie la orele 12 și pentru rapoartele Carvaio și Matias, joi 28 iunie la orele 12. Următoarea discuție, care va consta în examinarea amendamentelor, are se va face în două ședințe, prima pentru analizarea amendamentelor luni, 17 septembrie. Vrem să le mulțumim tuturor celor care au intervenit, raportor, raportor din umbră și celorlalți colegi și încheiem această parte a discuției noastre. Cea de doua parte are de-a face cu un pachet care are strânsă legătură, chiar dacă nu chiar directă, cu Orizont 2020, pachetul pentru competitivitatea IMM-urilor pentru 2014-2018, COSME. Și dăm cuvântul domnului Kreutzmann, raportor. Mulțumesc, doamnă președintă. Salut propunerea Comisiei pentru un program care să sporească competitivitatea întreprinderilor și mai ales a IMM-urilor. Programul este cunoscut sub uh, denumirea COSME și este singurul program care este dedicat în mod special IMM-urilor. După ce Uh, plăți uh, stimulative în cadrul programului Orizont 2020 au fost transferate. Acesta este un program pe care merită să-l salutăm și adresez mulțumiri Comisiei. Raportul meu face o serie de propuneri pentru ca proiectul documentului primit din partea Comisiei să fie complementat. Mijloacele programului 12 miliarde de euro este de, sunt limitate eu aș vrea să ne concentrăm pe trei puncte esențiale pentru care și grupul meu politic se luptă de mulți ani. Reducerea birocrației, acces facilitat la finanțare și acces eh, mai eh, bun spre piețe. În ce privește reducerea birocrației, cred că Uniunea Europeană trebuie să își uh, stabilească obiective ambițioase și grupurile de lucru să, să nu țină seama de uh, cei care încearcă să exercite presiuni fiind direct interesați. Este nevoie de o nouă legislație care să contribuie la reducerea birocrației. Pe lângă acest obiectiv cantitativ, noi împreună cu asociațiile uh, Uniunile IMM-urilor trebuie să urmărim și niște obiective calitative. Știm, există o discuție cu Comisia că obiectivele calitative pot ridica probleme. Sigur, e greu să definești obiectivele calitative astfel încât să poți ajunge și la reducerea poverilor birocratice pentru IMM-urilor, dar este nevoie de eforturi comune în acest sens. Birocrația poate fi evitată dacă atât Comisia cât și statele membre în studiile de impact vor încerca să uh, dialogueze cu asociațiile IMM-urilor în ce privește șansele lor de a rămâne competitive. În ce privește accesul la credite, programul poate să aducă o contribuție esențială pentru a uh, elimina uh, lipsa unor prevederi legale în acest domeniu. Există un program uh, pentru antreprenori și inovație care s-a dovedit a fi deja încununat de succes și care poate să funcționeze și în acest domeniu pentru stimularea creșterii și crearea locurilor de muncă. Experiența uh, dovedește că cererea în clipa de față depășește prevederile programului. Este vorba ca 50,5% din bugetul programului să fie destinate instrumentelor de finanțare. Și sperăm ca și Comisia să poată să ajusteze aceste sume. Sunt puțin îngrijorat pentru că instrumentele de finanțare COSME și Orizont 2020 uh, ar putea să nu fie foarte accesibile IMM-urilor. Este important să existe și puncte comune de contact care să ajute pe antreprenori să găsească ofertele adecvate este sigur că dificil să ajungi la credite peste 150.000 de euro pentru că este nevoie să prezinți și garanții în acest sens dar această problemă poate fi ridicată. Limita superioară poate fi ridicată de la 150 de mii eh, Această limită poate fi anulată în cazurile în care IMM-urile se înscriu pentru programele novatoare. În al treilea rând, programul ar trebui să contribuie ca IMM-urile să aibă un acces mai ușor la piața internă europeană și la statele terțe măsurile eh, necesare se eh, pot realiza prin rețeaua europeană Enterprise European Network. Deci, însă această rețea nu eh, are același succes în toate statele membre și calitatea serviciilor în ce privește vizibilitatea acestei rețele de asemenea este diferită. Comisia ar trebui să analizeze structurile existente în diversele țări pentru a face propuneri de îmbunătățire. Măsurile specifice pentru sprijinirea accesului la uh, piața internă și state terțe prin um, ghișele uh, care furnizează informații, de asemenea, ar trebui să fie îmbunătățite evitându-se orice um, dublare a eforturilor. Înainte de introducerea de noi măsuri, Comisia ar trebui să prezinte o imagine de ansamblu în legătură cu modul în care operează măsurile existente. Este nevoie de o asemenea analiză și eu cred că și în cadrul programului uh, al șaptelea este important um, și de asemenea în ce privește programul de cooperare transfrontalieră. Mai am și cinci alte cerințe în raportul meu. Programul ar trebui să se adreseze tuturor IMM-urilor europene. Asta înseamnă că programul nu trebuie să se concentreze doar pe activitatea transfrontalieră. Sigur că trebuie să avem în vedere, în primul rând, plus valoarea europeană, dar ea poate consta și în faptul că pe plan local, regional uh, sau național, acolo unde există defecte, să uh, se poată interveni pentru îmbunătățirea activității. Este nevoie de inițiative sectoriale care să vină în avantajul IMM-urilor în măsura în care ele uh, vor crea o plus valoare europeană. Eu cred că totuși programul COSME nu este un program turistic, așa că eu aș uh, elimina aspectele legate de dezvoltarea sectorului turistic. Știu că poate comisarul nu este neapărat de acord, dar eu cred că dacă multe din idei din sectorul turismului pot să vină în folosul uh, dezvoltării activității IMM-urilor, atunci putem să le acceptăm. Dar eu cred că Există și uh, alte sectoare care au doleanțe și din acest punct de vedere și atunci s-ar spune de ce un anume sector ar fi important și altele noi. Iar ă, dacă ținem seama de noua bază legislativă pe care tratatul ă, de la Lisabona ă, conferă, cred că trebuie să le valorificăm și prin amendamentele noastre. COSME se orientează în mod special înspre activitatea IMM-urilor și cred că asociațiile IMM-urilor trebuie să fie consultate atunci când își dez, uh, le dezvoltăm programe specifice. Cred că există rezerve la nivelul comisiei, dar eu cred că împreună cu raportorii din umbră vom mai medita asupra posibilității ca um, reprezentanții IMM-urilor să se poată implica fără a crea o povară inutilă pentru munca Comisiei. Sigur, este limpede, Comisia decide, dar poate să accepte sugestii care vin din partea asociațiilor IMM-urilor. De aceea sunt de părere că am putea să ținem seama de aceste inițiative. Și în al patrulea rând, acest program nu trebuie să se rezume la perioada de creștere, ci să ține seama de toate fazele de dezvoltare ale unei întreprinderi, mai ales uh, etapa de înființare, uh, de asemenea de stimularea uh, și crearea de noi șanse pentru acele întreprinderi care au eșuat și există um, mii de întreprinderi care sunt um, periclitate în activitatea lor în Europa pe an și cărora ar trebui să le acordăm un sprijin. Președinta îl întrerupe pe vorbitor, dar domnul Croasman spune, voi încheia imediat. Trebuie să stimulăm cele mai ambițioase obiective, trebuie să vedem în ce măsură acest program ar putea să fie dotat mai substanțial și din punct de vedere financiar. Mulțumesc! Si, le chiedo scuza. Îmi cer scuze, dar um, atunci când ne apropiem de ultimele puncte pe ordinea de zi, de multe ori uh, timpul deja uh, nu ne mai ajunge. Iar acum din partea PP, raportorul din umbră. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Jürgen Kreutzmann pentru eforturile sale și abordarea bazată pe cooperare. Eu cred că acest proiect de raport este unul foarte bun și va fi în beneficiul tuturor IMM-urilor europene. În raport se spune că co- programul COSME ar trebui să se concentreze asupra reducerii poverii administrative și asigurării accesului la finanțare și la piețe pentru toate IMM-urile și nu doar pentru acelea cu activități uh, transfrontaliere sau uh, activităților turistice, așa cum se spune în propunerea Comisiei. Mă bucur faptul că a ținut cont de propunerile mele în ceea ce privește reducerea poverii administrative. Este important uh, să continuăm eforturile pentru reducerea birocrației, care constituie unul dintre principalele obstacole pentru IMM-uri. Eu cred că soluțiile cu privire la pragurile pentru garanțiile, pentru împrumuturi uh, și evitarea acestor sau depășirea acestui plafon impus de 150 de mii uh, va fi una benefică. Mă bucură faptul că s-au găsit uh, soluții și la nivelul Consiliului, astfel încât să nu existe uh, deficiențe de finanțare pentru IMM-uri. Trebuie de asemenea să evităm să dublăm eforturile statelor membre cu privire la IMM-uri și de asemenea să le asigurăm accesul pe piețe terțe și o și crearea de asemenea unei rețele pentru IMM-uri. În ceea ce privește bugetul și distribuirea fondurilor, cred că, în primul rând, este important să ținem cont de faptul că acest buget nu reflectă importanța politică uh, care ar trebui acordată IMM-urilor. COSME dispune de un buget, așa cum spunea și domnul Kreutzmann, de 2,5 miliarde, care constituie doar de 0,2% din cadrul financiar multianual. Cred că dacă suntem uh, serioși uh, în ceea ce privește creșterea și uh, importanța IMM-urilor ca motor al economiei europene, ar trebui să majorăm acest buget de asemenea, cred că ar trebui să destinăm mai mult de 55% din bugetul COSME pentru instrumentele financiare. Pentru IMM-uri, accesul la finanțare reprezintă una dintre principalele piedici împotriva creșterii. Aceste instrumente financiare pot avea mult succes, de aceea cred că ar trebui să fim mai ambițioși și să destinăm circa 65% pentru aceste instrumente financiare. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș dori și eu să intervin ca și raportoare din umbră. Anch'io ringraziando il collega Kreutzmann per il lavoro. Vreau să-i mulțumesc și eu colegului Kreutzmann pentru ce a făcut. E vorba de o muncă analitică și foarte concretă. A trebuit să studieze toate aspectele din acest sector, au fost organizate audieri, au avut loc întâlniri pregătitoare cum a spus colegul de la PPE, cred și eu că nu există legătură între multe dintre informațiile pe care le facem pe IMM și acest slab 0,2 dedicat pentru COSME în cadrul financiar multianual. Și de aceea cred că trebuie să ne gândim puțin la asta. Cred de asemenea, așa cum a fost pus, în discuțiile pe care le-am avut la Strasburg că dacă fiecare IMM ar angaja un lucrător în plus, în parte ne-am rezolvat problema șomajului în Europa. Vorbim, prin urmare, de un sector care are capacitatea să absorbă numărul șomerilor, chiar dacă mm, individual în număr mic, dar dacă multiplicăm cu numărul IMM-urilor, asta ar putea să contribuie la relansarea economică. Și de asemenea sunt de acord cu cele spuse aici, și anume că partea resurselor COSME pentru instrumentele financiare, eh, deci partea care se acordă instrumentelor financiare e prea mică și cred că ar trebui să revizuim această distribuire. Există și alte elemente importante, formare și alte acțiuni, să le spunem, colaterale, însă nu trebuie să luăm uh, din resursele pentru principalul instrument, cel financiar. De aceea ar trebui să revizuim lucrurile. Un alt aspect important care a reieșit deja în această discuție, acum aici, are legătură cu posibilitatea de a susține și acțiunile IMM-urilor în afara Uniunii Europene. Știm că internalizarea este importantă și pentru întreprinderile mici, nu doar pentru cele mari, care e bine să aibă capacitatea de a se adresa și statelor care nu sunt membre UE cu produsele lor. Deci un aspect important. Un alt aspect important este formarea în cadrul programelor financiare. Nu știu dacă vi s-a întâmplat acest lucru, dar am discutat cu o serie de operatori aceste aspecte, operatori în domeniul IMM-urilor și am aflat că adesea entitățile bancare, cele care asigură intermedierea între creditele noastre uh, de la BEI și Fondul European de Finanțare, nu transmit aceste informații operatorilor interesați, fiindcă legătura, elementul de legătură, adică entitățile bancare, nu sunt interesate de aceste uh, instrumente, ci de alte instrumente care sunt poate mai profitabile și nu ar trebui să transmitem această mm, cale de ajutor, chiar dacă resursele sunt limitate. Există o serie de amendamente, o să lucrez și eu în acest sens, pentru a spune că programele de formare trebuie să fie introduse. Acolo să fie puternice și obligatorii, altfel nu vor ajunge la beneficiarii finali, pentru că entitățile financiare și bancare nu sunt foarte interesate să distribuie, să disemineze aceste produse și de aceea trebuie să uh, ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă. Nu sunt de acord în totalitate cu raportul în ceea ce privește turismul sistemul. Cred că ar trebui să ne gândim. Asta nu înseamnă că luăm resurse din alte parte. De fapt, există proiecte turistice intersectoriale, fiindcă există turism, există întreprinderi care au legătură cu lumea turismului. Trebuie să percepem Europa dintr-o perspectivă multiunitară și disciplinară. Și o ultimă observație referitoare la această uh, rețea europeană a întreprinderilor. Trebuie să cerem comisiei să analizeze foarte atent uh, această rețea, fiindcă rețeaua nu este eficientă peste tot și nu are aceleași capacități peste tot. Dacă vrem să investim în rețea, trebuie să înțelegem care e structura ei, cum funcționează ea la nivel european. Mulțumim raportorului pentru munca sa, fiindcă asta facilitează discuțiile noastre, având în vedere multe dintre amendamentele cu care am bunătățit activitatea. Îmi cer scuze, chiar eu nu am respectat timpul. Îmi pare rău acum, domnul Vidal Coadras. Gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. IMM-urile constituie împreună mai mult de 90% din întreprinderile europene și au de-a face cu probleme comune dificultăți în accesul la piețe noi, povară administrativă și din aceste motive e nevoie de un program care să se concentreze asupra IMM-urilor. Programul pe care l-a prezentat domnul Jürgen Kreutzmann conține o serie de îmbunătățiri care cu siguranță sunt necesare, ca de pildă puncte de referință și valori de referință, asta și vis-a-vis -vis de legea cu privire la uh, IMM-uri. Apoi, uh, alte exemple la acest sens uh, sunt amendamentele care vizează faptul că rețeaua europeană pentru întreprinderi uh, chiar dacă este existentă, mai trebuie îmbunătățită. IMM-urile, datorită mărimilor, au nevoie de această posibilitate de a se întruni în astfel de rețele pentru a avea puncte de contact. Astfel de inițiative sunt necesare pentru că tocmai IMM-urile contribuie foarte mult la produsul intern brut. Și aici și turismul joacă un rol important, ca și domna Toia, sunt de părere că trimiterile la turism sunt interesante pentru că e vorba aici de unul dintre acele domenii care pot fi promovate dacă dorim să depășim criza. Pentru că și turismul poate avea un rol decisiv aici. O viziune europeană trebuie să fie una inclusivă și tocmai aici cred că se impune o trimitere la turism. Apoi, în ceea ce privește cei 100 cei 55.000 de, mii de euro ca și garanție pentru împrumuturi, e probabil prea scăzută această sumă și a trebui să ne gândim eventual la majorarea acestui plafon. IMM-urile uh, folosesc uh, instrumente de finanțare uh, naționale, dar și europene. Doamna Sparea. Mulțumesc. S-au spus aproape toate, tot ceea ce trebuia spus. Suntem de acord în ceea ce privește direcția generală și că finanțarea nu este suficientă, mai ales că IMM-urile au un rol important pentru economia europeană. De aceea finanțarea ar trebui sporită. E important de asemenea ca și Comisia să explice ce parte din buget este prevăzută pentru ce activitate, pentru ca toată lumea să știe la ce anume poate apela. Și sigur că trebuie să limităm birocrația, să creăm acces mai facil la piețe și la finanțare și așa mai departe. Această sinergie uh, între aspectul statal și partea de finanțare. Se impune de asemenea, mă gândesc aici la garanțiile pentru împrumuturi. S-a spus uh, deja că pragul de 55.000 de euro este unul foarte scăzut. Apoi, aș mai spune ceva și în ceea ce privește turismul. Comisia spunea că turismul, de fapt, se compune din întreprinderi foarte mici și foarte competitive și care constituie o parte importantă din uh, produsul intern brut a fiecărui stat membru și nu este vorba aici doar de țările din sud, pentru că turismul nu se practică doar acolo unde clima este bună. Turismul uh, este un sector unde activează multe IMM-uri care creează multe uh, locuri de muncă, dar care au și un aspect uh, specific, de aceea cred că trebuie acoperit și acest sector. Noi vom prezenta o serie de amendamente prin intermediul cărora sperăm că raportul va putea fi îmbunătățit. Iar din uh, perspectiva bugetară trebuie subliniat încă o dată cât de important este acest program, pentru că dacă nu există finanțarea necesară, nu se vor putea face progresele pe care ni le dorim. Mulțumesc! Uh, din partea Comisiei, domnul Herbert, uh, vă dau doar două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Dorim să mulțumim raportului domnului Um, și raportorilor din umbră pentru susținerea programului COSME. În proiectul de raport, domnul Crossman eh, recunoaște necesitatea susținerii europene pentru competitivitatea IMM-urilor, accesul la piață și reducerea eh, poverii administrative. Raportorul a propus să clarifice activitățile să numerând o serie întreagă de servicii care trebuie să fie furnizate și țin să sublinez că acest lucru este util, dar este nevoie de a subliniat de asemenea că este vorba despre un raport care se va întinde până în anul 2020 și nu trebuie să periclităm flexibilitatea programului COSME. Programul SIP al competitivității și inovației a fost împrumutat din acest punct de vedere și este nevoie de a crea facilități pe piață. Comisia se felicită pentru faptul că își regăsește propunerea în raportul domnului Crossman, că mizează pe o valoare adăugată și că este nevoie de acțiuni ale Uniunii în acest sens. În ce privește povara administrativă, programul actual uh, creat beneficii um, acolo unde dacă alte instituții vor adopta proiectele Comisiei, pentru că avem uh, obiective care sunt ambițioase din punct de vedere cantitativ, dar ne vom concentra pe viitor și asupra aspectelor calitative. Cele cantitative uh, vor permite um, anumite măsurători, dar uh, este nevoie de asemenea de un accent pe latura calitativă. În ce privește instrumentele financiare, vreau să fac două observații. Dacă este vorba de credite sub 500.000 uh, de mii de euro. Numărul IMM-urilor care vor putea accede la acest program uh, va scădea. Dacă vrem să mărim procentajul, uh, în baza bugetului actual, probabil că vor exista mijloacele necesare pentru a uh, stimula activitatea. Trebuie să ă, procedăm ca atare cu precauție în ce privește aceste propuneri. Este, bineînțeles, o prioritate și să sporim accesul la piața internă și acea rețea antreprenorilor poate să joace un rol important, poate îmbunătăți lucrurile. Dar nu avem decât parteneri Uh, care să răspundă ca voluntar în ce privește apelul pe care îl lansăm noi pe piață în acest sens. Oricum am reținut însă argumentele dumneavoastră. Și dacă mai permiteți 30 de secunde, ne felicităm uh, Uh, pentru uh, că s-au făcut uh, referințe legate de activitatea specifică a IMM-urilor în diverse zone. Dar ține seama de prevederile tratatului de la Lisabona și că aici avem un domeniu deosebit de sensibil. Eu cred că acea trimitere la sectorul turistic de asemenea merită să fie păstrată. Iar în ce privește obiectivele la două luni odată organizăm întâlniri cu reprezentanții asociațiilor IMM-urilor. O dată pe lună are loc, de fapt, o adunare a acestor asociații. Noi vrem să evităm uh, problemele birocratice în ce privește reprezentativitatea, pentru că uh, trebuie să vă gândiți că și reprezentanții IMM-urilor primesc până la urmă mijloace de subvenții. Iar în ce privește bugetul, noi vă așteptăm propuneri. Știți că există niște opțiuni pe care Comisia le-a comunicat. Mulțumim tuturor pentru susținerea acestui program. Grazie. La parola al colega Kreutzmann. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Kreutzmann, pe care îl rog să fie cât se poate de succint, pentru că mai avem încă un punct pe ordinea de zi care și sper să îi permitem și domnului Calfin uh, de a-și susține raportul, dat fiind faptul că mâine are o reuniune importantă. Da, mulțumesc. În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru multele poziții pozitive pe care le-au exprimat și aș dori de asemenea să cer scuze președinției italiene uh, pentru faptul că am uh, îndrăznit uh, să facă trimitere la acest sector al turismului la care se face referire în documentul Comisiei. Eu nu am nimic împotriva promovării turismului, însă mm, spuneam doar că nu poate fi de evidențiat uh, turismul ca un singurul sector din uh, această propunere. Vreau să-ți mai dau ceva cu privire la buget. S-a spus și în legătură cu Orizont 2020 că 15% este prea puțin. Unii doresc 20% ca plafon neobligatoriu. Întrebarea care se pune și la care ar trebui să ne gândim cu toții este n-ar avea mai mult sens să nu uh, vorbim de 15%, aici e vorba de 8,5 miliarde sau de 20%, ci să alocăm pentru COSME 5 miliarde, așadar o creștere de la 0,2 la 0,5%, asta în favoarea IMM-urilor și atunci vom putea crește și pragul pentru că vom avea mai multe fonduri și știm exact pentru ce anume. E dificil uh, faptul că nu putem veni noi cu propuneri financiare, pentru că toate acestea se desfășoară în cadrul uh, programului financiar multianuar, dar cred că dacă dorim să dăm un impuls corespunzător, atunci ar trebui să ne gândim și la aceste aspecte și aș dori să mulțumesc uh, tuturor pentru implicarea în această tematică. Mulțumesc că termenul uh, de depunere a amendamentelor este miercuri 20 iunie ora 12. Are acum uh, cuvântul domnul uh, Carint, care a fost reprezentantul nostru cu privire la negocierile care au avut loc pe marginea mecanismului de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei. That, uh, in this committee, uh, we adopted, uh, for the exchange... Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește mecanismul de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei, există condiții stricte care trebuie respectate de statele membre pentru a asigura transparența. Principalul obiectiv este să ne asigurăm că strategiile sunt sau nu în concordanță cu politica energetică europeană. Vorbim despre accesul părților terțe la infrastructură, în special. Au avut loc trei trialoguri cu Consiliul și, în ciuda deciziei Consiliului luată în februarie anul trecut că e nevoie de o astfel de legislație, marea majoritate a membrilor Consiliului au părut să fie de părere că legislația aceasta nu este unul de dorit în nicio formă. Au spus că vor acest lucru, comisia a analizat propunerea, noi am uh, confirmat-o, dar iată acum Consiliul spune că nu vor așa ceva. La finele celui de-al treilea trialog, însă, am reușit să ajung la un text de compromis care nu reflectă așteptările acestei comisii, dar este totuși ceva mai bine decât niciun fel de legislație. De ce spun că nu îndeplinim dorințele? În, în ceea ce privește controlul compatibilității ex ante, comisia trebuie să analizeze aceste acorduri interguvernamentale înainte să fie semnate. Asta a fost propunerea, dar Consiliul nu a fost de acord. Însă există o analizare a acordurilor existente, există o clauză de revizuire din legislație care cere ca în termen de trei ani comisia să vadă dacă lucrurile funcționează, ce funcționează și ce nu. Având în vedere situația destul de dificilă unde dorința Parlamentului și a Comisiei par să intre în conflict cu cea a Consiliului. Deci, având în vedere această situație, am reușit totuși să ajungem la un text de compromis. Și sugestia mea este ca noi, Parlamentul, să ne îndreptăm către un acord în primă lectură fiindcă întrebarea este dacă uh, într-o anumită măsură să avem legislație mai bine decât să nu avem legislație deloc. Cel puțin am făcut ceva în acest sens și apoi în timp lucrurile pot fi consolidate, uh, ceea ce e mai bine decât să nu avem nimic și peste 2-3 ani Parlamentul să înceapă iar de la zero. E situația cea mai bună care poate fi obținută în momentul de față și le mulțumesc tuturor celor care au participat la trialog. La ultima întâlnire, la insistența mea, am spus putem cel puțin să analizăm anumite uh, aspecte Ambasadorul președinției s-a enervat, a ieșit din uh, sală și a spus, dar nu mai vreau să discut cu Parlamentul. Prin urmare, vedeți că lucrurile au fost dificile. După părerea mea, reacția asta a fost exagerată, dar poate că presiunea din partea Consiliului era prea mare pentru ambasador la momentul respectiv. Mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră pentru activitatea lor și sugestia mea este să ne îndreptăm către un acord în primă lectură. Mulțumesc! Grazie. Mulțumim uh, colegului Carins. În prima întâlnire a negocierilor am participat și eu și sunt sigură că și atunci și în uh, întâlnirile ulterioare a făcut tot ce poate pentru a susține poziția Parlamentului. Uh, domnul Skinner, acum înlocuitor al lui Lange, care este raportor din umbră. Vorbesc în numele lui Bernard Lange, care nu este astăzi aici, știu că ați avut discuții foarte bune și mi-a cerut să-i transmit mulțumirile pentru munca și cooperarea foarte bună. Încă însă mai ezită cu privire la faptul că statele membre nu doresc să renegocieze față de poziția Parlamentului. Ne-ați explicat care este perspectiva dumneavoastră, dar pentru grupul eh, socialist eh, este esențial să avem un control ex ante din partea Comisiei privind aceste acorduri interguvernamentale în domeniul energiei, înainte că ele să fie semnate, pentru a verifica dacă sunt absolut compatibile cu legislația existentă în acest domeniu. Acest punct este inclus în partea finală Sugestia colegului a fost ca grupul SND să propună noi amendamente în care să urmărim consolidarea legislației și uh, vreau să vă spun cum stau lucrurile ca să nu fiți luați prin surprindere. Sper să ajungem la un acord aici. Vidal Quadras și apoi Turmes și Kreutzmann. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului. Avem acum posibilitatea să ne dăm acordul pentru compromisul la care s-a ajuns și cred că putem trăi cu el, chiar dacă nu ne-am uh, obținut toate obiectivele. În Parlament suntem cu toții de acord, vrem același lucru și de fapt vrem mai mult. Dar uh, dacă și Comisia și Consiliul pot fi mulțumiți uh, de acest compromis, atunci cred că și noi ar trebui să susținem acest compromis și, prin urmare, susținem propunerile raportorului. Mulțumesc, domnul Vidal Quadras. <clears throat> Președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Domnul Carins ne-a spus cum s-au lucrurile cu textul de compromis primit din partea Consiliului. Sigur că nu reflectă ambițiile noastre inițiale. Noi ne-am fi dorit mai mult, ne-am fi dorit ca statele membre să informeze Comisia cu privire la negocierile pentru aceste acorduri interguvernamentale în domeniul energiei cu oricare dintre statele terțe și am fi vrut ca asta să se întâmple înainte de semnarea acordului, evident. Dar până la urmă, Consiliul nu și-a modificat poziția și statele membre sunt cele care vor hotărâ în final. Deci nu vor transmite aceste informații altor state membre dacă nu doresc acest lucru și Comisia va oferi consiliere la redactarea acordului doar dacă statul membru solicită acest lucru. Sigur că nu asta ne-am fi dorit, dar domnul Carins are dreptate. Cel puțin acum e obligatoriu să informeze Comisia cu privire la un acord înainte ca hotărârea să intre în vigoare, cât și cu privire la viitoarele contracte dacă acestea au fost ratificate. Deci e vorba totuși de o anumită transparență aici și de o bază pe care să o extindem pe viitor. Prin urmare, Poate o să ajungem la ceva mai mult pe viitor. Eu am condus multe trialoguri, multe dintre ele implicând secretariatul actual al comisiei și niciodată nu am văzut reprezentantul Consiliului să arunce dosarul pe masă și să iasă din cameră. M-a surprins foarte tare, e chiar o noutate. Prin urmare, ce pot să spun este că sperăm că asta să fie un caz izolat în ceea ce privește comportamentul Consiliului. Îl fericit pe domnul Carins pentru răbdarea sa și pentru faptul că a creat această bază pe care să putem lucra pe viitor. Vreau să vă transmit și eu um, felicitările din partea lui Anic Jadon. După părerea noastră, dacă vrem ca Europa să se exprime într-un singur glas, e nevoie de mai mult decât ce s-a convenit cu Consiliul în momentul de față. Nu este o critică pentru dumneavoastră care ați condus negocierile, din potrivă, dar vrem să facem o declarație politică, cam ca și SND, și să spunem că noi, Parlamentul, considerăm că pentru a avea o poziție uh, europeană mai fermă în acest domeniu al energiei, trebuie să ducem această legislație un pic mai departe. Mulțumesc, până doamna președinte. Vă rog dacă vreți să răspundeți, domnule Carens. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc celor care și-au exprimat sprijinul și pentru socialiști și verzi, cu o poziție oarecum diferită Aș vrea să vă rog însă să vă gândiți ce este cel mai important lucru pe care îl avem noi de făcut până la urmă în Parlament. După părerea mea, cel mai important este să adoptăm legi în cea mai bună măsură posibilă. Prin urmare, trebuie să găsim o, un punct de întâlnire între ce e de dorit și ce e fezabil. Procesul legislativ înseamnă că Parlamentul și Consiliul împreună trebuie să ia hotărâri pentru ca legislația să poată fi aplicabilă, să intre în vigoare. Sigur, putem să spunem că vrem să facem o declarație politică, dar atunci eh, nu suntem cu nimic diferiți de cei care fac demonstrații în Plas Luxemburg. E o declarație politică, s-a reținut, dar nu are niciun impact asupra legislației europene. Dacă însă adoptăm acest compromis, atunci avem cu adevărat un impact asupra legislației europene și suntem cu un pas mai înainte. Nu cu așa de, un pas așa de mare cum am fi vrut, sunt de acord, Claude, dar oricum mai aproape de, de poziția comună în domeniul energiei. Adoptarea acestei legi nu înseamnă punctul final al uh, intervenției Parlamentului, ci doar punctul de început am avut discuții cu comisarul Oettinger, care a fost de acord că da, e mai bine să avem această legislație de compromis decât niciun fel de legislație, fiindcă dacă nu avem niciun fel de legislație, n-am realizat nimic. Nu s-a făcut niciun progres și asta urmărim noi până la urmă. Mulțumesc! Cred că toată lumea a putut să intervină și să-și prezinte pozițiile, chiar și domnul Skinner, care nu e aici acum, în numele socialiștilor și democraților și altor colegi care au intervenit. Prin urmare, mâine o să trecem la vot în comisie. Cred că toată lumea e de acord când spun că o să putem astăzi să ascultăm intervenția colegului Calfin în loc de mâine, câteva minute. Mâine ar trebui să discutăm, fiindcă mâine domnia sa nu poate fi alături de noi, participă la grupul de contact pentru uh, CFM. De aceea vreau să-i dăm Uh, câteva minute astăzi pentru a putea avea apoi discuția mâine chiar și fără prezența sa. Calvin, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, stimați colegi, pentru că ați fost de acord. Nu voi vorbi mai mult de 3-4 minute pentru a vă prezenta această propunere din, din partea Comisiei. Este vorba despre amendarea activității în ce, din anul 2003 în ce privește um, informațiile publice. Comisia este foarte ambițioasă în acest proiect și cred că Parlamentul trebuie să o susțină. Pentru că noi trebuie să cerem autorităților publice să simt simplifice puțin tot ceea ce uh, publică, uh, inclusiv în ce privește uh, prevederile privind datele clasificate și, de asemenea, furnizarea datelor pentru publicul larg trebuie să fie mult mai accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar. Iar dacă există rest dacă nu există restricții, atunci eh, informațiile trebuie să fie la dispoziția eh, publicului. Există două argumente esențiale în acest sens, principiul democrației și transparenței eh, celor care elaborează politicile și al doilea argument, informațiile odată publicate pot fi uh, utilizate și asta creează inclusiv facilități uh, uh, pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii ar putea ca 140 de miliarde de euro pe an în felul acesta să uh, poată fi câștigate dacă informațiile sunt valorificate de către IMM-uri. Iar împreună cu colegii cu care analizăm acest document, ne gândim la diversi părțile direct interesate în a eventual revinde aceste informații, desigur au argumentele lor, dar pe de altă parte contribuabilii dau bani autorităților publice și uh, eu cred că nu ar trebui să plătească din nou pentru a avea acces la informațiile legate de activitatea administrației. Deci, uh, noi nu credem că se vor crea uh, poveri birocratice suplimentare prin publicarea acestor informații. Sigur că ne mai punem întrebări legate de domeniul de aplicare, care sunt informațiile care trebuie să fie publicate. Sigur că fiecare guvern are dreptul să decidă asupra uh, domeniului de aplicare, dar uh, eu cred că dreptul, accesul la informații trebuie să fie principalul argument. Iar mai există o preocupare legată de foaia de parcurs, care sunt uh, auto, problemele uh, inclusiv legate de uh, cheltuieli în ce privește furnizarea tuturor informațiilor, pentru că s-ar putea crea anumite costuri suplimentare. Dar eu cred că cred că dintr-un anume punct începând, din un anume moment începând, trebuie publicate informațiile viitoare și în același timp trebuie completate site-urile cu informații care uh, sunt deja din uh, perioada trecută și prezentă. Sigur că s-ar putea ca la un moment dat să uh, fie nevoie de o completare a personalului pentru a furniza aceste informații suplimentare contribuabililor. Eu cred că avem cele mai bune motive pentru a susține propunerea Comisiei și uh, sigur putem să o completăm, să o îmbogățim, uh, dar în principiu uh, publicul trebuie să aibă acces uh, la informații, acestea trebuie să uh, se găsească pe internet. Și acesta este, deci, uh, pe scurt, subiectul cu care ne ocupăm. Mulțumesc raportorilor din umbră, din partea diverselor grupuri. Am avut deja o, o primă întâlnire și eu cred că în săptămânile și lunile următoare cooperarea va fi foarte bună. Mulțumesc. Mulțumesc colegului Calfin și încheie mai eh, mâine vom avea dezbaterea eh, pe acest subiect și eh, din păcate raportul nostru nu va putea să participe. Mulțumesc coordonatorilor. Întâlnirea, ședința comisiei s-a încheiat. Mulțumesc coordonatorilor pentru răbdarea pe care au manifestat Mato față de această mică întârziere și cu ușile închise va continua întâlnirea coordonatorilor. Pe ei îi rog să rămână în sală. Întrerupem deci lucrurile pentru două minute.